liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Stimați colegi, stimate colege, bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Avem o scurtă reuniune astăzi, mari, luni după masa, însă temele pe care le vom discuta astăzi sunt foarte importante. Bun venit tuturor acelora care au ajuns uh, la timp. Sperăm că locurile se vor ocupa pe timpul acestei după amieze în sală. Ați văzut ordinea de zi? Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, atunci trecem, atunci adoptăm ordinea de zi, comunicări ale președintelui, nu am uh, nimic de anunțat în afară de limbile dinspre care nu se poate Uh, interpreta lituaniană, malteză și slovacă. Restul limbilor uh, le regăsiți. Și ajungem la punctul 3, unde avem o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om. O întrebare formulată de domnul Luau Ferreira și Ultima oară nu am reușit să ajungem la o concluzie în acest sens. Acum am ajuns totuși la un consens asupra textului și vrem să ne prezentăm această poziție în plen. Și atunci întreb acum dacă um, există, dorește cineva să comenteze asupra textului care a fost împărțit. Dacă nu, atunci îl acceptăm așa cum e iar la sesiunea plenară vom discuta despre această întrebare ce s-a făcut de la comunicarea din anul 2009 în acest sens. Domnul Ferreira vrea să intervină, aveți cuvântul. Sim, obrigado. Uh, só para, para lembrar. Mulțumesc. Doar doresc să vă reamintesc că a existat această discuție asupra subiectului și aceasta a fost îndelungată și a dus la anumite întârzieri mai ales în ceea ce privește data discutării în plenară. Știu că la prima reuniune a coordonatorilor am crezut că vom putea discuta acest subiect luna trecută sau în ultima sesiune din luna februarie. Am căzut de acord să facem toate eforturile de care e nevoie, astfel încât întrebarea să apară pentru sesiunea plenară din martie. Să încercăm să nu amânăm și mai mult această chestiune. Aceasta este rugămintea mea. Să facem tot ce putem, astfel încât întrebarea să apară pe ordinea de zi și să nu existe nicio întârziere. Mulțumesc! Da, spune domnul președinte, am semnat uh, scrisoarea președintelui Parlamentului. Am spus că ne-am fi dorit să discutăm această chestiune în sesiunea anterioară, dar sperăm că va avea loc pe programul sesiunii viitoare, de săptămâna viitoare. Foarte bine. Și atunci trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume raportul doamnei Corin Leparj în ceea ce privește modificarea directivei din anul 2001 cu privire la posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. Cunoaștem baza acestei propuneri, documentul redactat de comisie, și noi, ca legislatori, trebuie să ne, ne exprimăm avizul asupra acestui subiect. Corin Lepar și-a făcut un raport din partea noastră, așa că acum îi voi da cuvântul. Te rog, Corin, prezintă-ne raportul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am așadar onoarea și sarcina deosebit de dificilă de a vă prezenta raportul pe care l-am făcut eu pe baza propunerii pe care ne-a trimis-o comisia, și anume de a lăsa statelor membre posibilitatea de a reglementa cultura OMG-urilor pe teritoriul lor, astfel încât să se treacă dincolo de uh, opoziția care există la Consiliu în ce privește autorizarea culturilor de OMG. Vreau să vă spun încă de la bun început că aici subiectul nu sunt culturile modificate genetic. Nu. Noi trebuie să ne gândim la această întrebare adresată de comisie, și anume dacă este necesar sau nu uh, să permitem acelor state membre care vor să interzică cultura de ONG-uri pe teritoriul lor, deci dacă ele pot să aibă acest drept. Deci nu uh, ne întreabă nimeni dacă suntem pentru sau împotriva uh, culturilor modificate genetic. Apoi, nu vrem să punem sub semnul întrebării sistemul de evaluare comunitar în ce privește OMG-urile. Vrem să permitem statelor membre ca, atunci când este nevoie, statele membre să se folosească de date uh, cu specific național pentru a completa aceste evaluări. De ce Comisia ne-a sesizat? Încă din timpul uh, campaniei pe care a dus-o președintele Barroso pentru a putea fi reales, uh, Uh, el a menționat că dorea să dea statelor membre această posibilitate. Trebuie să ne aducem aminte de faptul că multe state membre sunt complet împotriva uh, autorizării culturilor uh, OMG în, uh, pe teritoriul lor. Și au existat adevărate clauze de salvgardare pe care Comisia a încercat în zadar să le ridice în ultimii ani în multe state membre. și opinia publică în plus, chiar și din cauza că nu are încredere în evaluările care au fost făcute, este în mare majoritate împotriva um, culturilor modificate genetic. Aș vrea să vorbesc despre condițiile aplicării directivei 2001 per 18. Dacă această directivă ar fi aplicată uh, um, în măsură de 100%, cred că nu ne-am lovit de problemele uh, pe care le întâlnim astăzi. Evaluările de risc sunt controversate și munca EFSA este foarte contestată. În plus, condițiile uh, în care s-au efectuat evaluările sunt uh, controversate. Și asta cu atât mai mult cu cât Consiliul de Ministri de Mediu în decembrie 2008 și în unanimitate, și trebuie să insistăm asupra faptului că în unanimitate la sfârșitul mandatului președinției franceze, uh, acest consiliu a cerut uh, agenției EFSA să existe anumite reguli în ce privește uh, modalitățile de evaluare, conflictele de interes uh, și alte capitole. Deci, uh, Consiliul a cerut agenției să respecte anumite uh, reguli, dar până în prezent aceste cerințe nu au fost satisfăcute. Mai există și un aspect economic în acest dosar. Statele membre au cerut ca această directivă să fie aplicată în ce privește rapoartele de evaluare socială și economică, deci trebuie ca agenții economici care ar vrea să dezvolte organisme modificate genetic, ei să știe exact care sunt avantajele și dezavantajele. Ori, un asemenea raport nu a fost niciodată prezentat, nici la Consiliu și nici uh, la, în fața Parlamentului. Prin urmare, Comisia a făcut o propunere prin care permite statelor membre care nu vor să cultive uh, OMG-uri să poată să o facă și atunci ne întrebăm mm, de ce. Și aici intrăm în miezul problemei. Ni se spune că pentru alte motive față uh, de uh, cele legate de uh, amenințarea sănătății umane sau animale sau alte motive menționate în evaluările de risc. Deci, cum vedeți, este numai o definiție negativă. Se spune că nu trebuie să existe riscuri pentru sănătate sau pentru mediu. Ce opțiuni avem noi aici la Parlament? Avem trei opțiuni. Prima este să respingem textul. Și știu că unii dintre colegii noștri, uh, din motive uneori uh, care se bat cap în cap, vor să respingă acest text în integralitatea sa. Ei spun că e vorba despre o atingere adusă regulilor pieții interne și că nu putem să acceptăm uh, un fel de renaționalizare, ceea ce, cum spuneam, ar fi în detrimentul pieței interne. Personal, eu nu sunt de acord pentru că rămâne autorizația comunitară și evaluarea făcută la nivel comunitar și e vorba despre utilizarea solurilor și nu despre circulația bunurilor și a, mărf- și a serviciilor. Mai sunt și alți colegi care spun că nu ar vrea să existe un text care să invalideze culturile modificate genetic. Nici această atitudine nu mi se pare acceptabilă, căci dacă este să urmăm uh, dreptul uh, și normele în vigoare, oricine vrea să cultive organisme modificate genetic poate să o facă. A treia posibilitate pe care o avem este să validăm această, comis, această propunere a Comisiei. Este o propunere cu intenții nobile care ține cont de uh, doleanțele a 13 state membre, dar rămân două probleme. În primul rând, nu se rezolvă într-un nimic uh, lacunele, deficiențele aplicării directivei din 2001. Nici măcar acestea nu sunt evocate. Apoi, pe plan juridic, și mă bazez pe experiența mea din viața profesională dinainte de cariera de deputat, deci, cum spuneam, pe plan juridic, acest text nu stă în picioare. Căci nu va exista securitate juridică pentru statele membre care, din motive de ordin Uh, ordine publică sau de, uh, din raționamente morale ar interzice asemenea culturi modificate genetic. Statele membre nu ar fi la adăpost de uh, un, un eventual atac în fața instanțelor europene. Și mai există o alternativă, cea pe care vă propun eu. Respectiv, să ținem cont de anumite cereri ale statelor membre exprimate cu ocazia Consiliului din 4 decembrie 2008 și să aducem precizări astfel încât să existe securitate juridică. Și anume, care sunt criteriile pe baza cărora statele membre pot să restricționeze sau să interzică culturile modificate genetic pe tot teritoriul sau o parte a acestuia. Există mai multe categorii de criterii. În primul rând, de uh, mediu. Deci eu nu cred că putem să excludem orice raționament legat de protecția mediului, așa cum face Comisia. Poate să existe evaluarea EFSA, care este o evaluare comunitară, dar de multe ori există date care nu apar în dosarul evaluării comunitare și aceste date trebuie să fie luate în considerare. De exemplu, să ne gândim ce se întâmplă pe plan local, pe plan regional, cu ecosistemele, cu zonele geografice unde ar putea să fie cultivate aceste organisme modificate genetic. Acest lucru este în directiva 2001, din 2001, deci eu n-am inventat nimic, dar nu se aplică. Apoi trebuie să ne gândim la impactul OMG-urilor asupra biodiversității locale. Apoi trebuie să ținem cont de riscurile, tot pe plan local, de uh, dezvoltarea de uh, rezistență din partea uh, um, plantelor bruenoase sau din partea insectelor. Apoi, chiar dacă s-a făcut o evaluare a unor organism modificat genetic, este valabilă pentru un ecosistem anume din țara în care a fost făcută evaluarea, mă refer la organismele uh, importate, dar nu asupra uh, ecosistemului în care acest organism va fi implantat. Apoi, Există și alte specificități legate de exploatarea solului, de uh, uh ciclicitatea culturilor. Deci, cum spuneam, Există toate atâtea criterii, toate aceste criterii care au fost menționate în directiva din 2001, dar care nu au fost niciodată aplicate. Apoi, articolul 192 din tratat ar putea să fie un temei juridic, astfel încât să avem o definiție pozitivă și nu negativă a motivelor pe care ar putea să le invoce statele membre atunci când vor să restricționeze cultura organismelor modificate genetic pe uh, teritoriul uh, lor. Deci, cum spuneam, am putea să schimbăm temeiul juridic și acesta să fie articolul 192 din tratat care vorbește despre uh, organizarea și amenajarea teritoriului. Deci eu vă fac o propunere cu scopul de a da mai multă uh, uh, uh, siguranță, mai multă certitudine din punct de vedere juridic pentru a satisface uh, și Uh, cerințele statelor uh, care sunt deja vechi de trei ani de zile. E o propunere simplă, cea pe care o fac eu. Vreau să pot să împac respectul regulilor pieței interne, uh, respectul liberei circulații cu nevoia de apărare a solidității dreptului comunitar și a integralității politicilor comunitare și de asemenea și cu respectarea tratatelor și de asemenea îmi doresc să putem să apărăm uh, uh alegerile pe care le fac diferitele noastre state membre în ce privește uh, culturile și solurile. Aștept acum cu nerăbdare toate propunerile pe care uh, ați putea să mi le trimiteți. Comisia Agri a hotărât să uh, redacteze un proiect de aviz care mi s-a părut foarte interesant. George Lyon dorește o modificare a articolului 26 bis, apoi trebuie să precizăm mai bine aspectele procedurale, însă nu sunt de acord cu propunerea care vrea să stabilească niște plafoane de contaminare acceptabile, pentru că mi se pare că este un adevărat risc pentru agricultură să avem asemenea plafoane. Domnule președinte, cam acesta este rezumatul propunerii mele de astăzi. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, äh, Corinne Lepage, äh, für... Mulțumim, Corin Lepage, pentru munca depusă. Vă mulțumim că ne-ați prezentat acest raport. O respingere, o validare sau o a treia metodă, și anume o modificare a regulilor prin care statele membre pot sau nu să fie de acord cu cultivarea organismelor modificate genetic. Acestea au fost propunerile. Și apoi mai este o problemă. În februarie se schimbă metoda de dezbatere, raportorii au câte 3 minute, iar restul vorbitorilor câte 2 minute. Acum întreb cine dorește să ia cuvântul după cei care s-au anunțat deja. Atunci citesc uh, lista vorbitorilor. Începem cu doamna Catrin Zui. Două minute. Oui, merci, monsieur... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să o încurajez pe Corin Lepaș pentru că mi se pare că are în mâini un subiect foarte important și care va fi discutat îndelungă, așadar o încurajez și o încur... îi mulțumesc de asemenea pentru atitudinea cooperantă pe care o apreciez foarte mult. Eu vreau să spun că subsidiaritatea înseamnă să aperi o concepție națională a acestui subiect și asta mă deranjează un pic și mi se pare că în calitate de deputați europeni trebuie mai degrabă să apărăm un sistem solid european care organizează uh, mai ales culturile, dar respectă statele membre, agricultorii, consumatorii și cred că subsidiaritatea, așa cum spuneam, este un, un fel de a uh, accepta eșecul. Uh, Uniunea este acuzată de toate relele și se tinde întoarce, la subsidiaritate, ceea ce mă deranjează. Iată, asta în legătură cu primul punct. Al doilea punct, cred că va fi nevoie de argumente solide juridice pentru a interzice culturile la nivel național, pentru că Asta poate să, acestea pot, aceste măsuri pot fi contestate de nenumărate ori, fie pe Uh, baza faptului că ar fi măsuri prea vagi sau care s-ar aplica prea subiectiv sau la prea multe uh, culturi și așa mai departe. Deci cred că lista uh, comisie, lista acestor elemente care e propusă și de Corin, nu cred că ne, adăp- nu ne ferește de tot felul de recursuri juridice, nu doar din partea agricultorilor, dar și din partea societăților care se ocupă de biotehnologii. Și cred că ar fi păcat să vorbim de culturi OMG fără să ridicăm problema importurilor. Pentru că mie mi se pare că există o legătură și cum am putea noi să construim un sistem coerent dacă lăsăm la o parte, o parte semnificativă a problemei. Cred că amendamentul uh, se înscrie într-o viziune globală a directivei privind OMG-urile. Sunt complet de acord cu Corin în ce privește problema echivalării substanțelor și împărtășesc uh, semnele de întrebare. Ce să propunem uh, în schimb? Nu știu, n-am o altă soluție. Pur și simplu cred că trebuie ridicată această problemă și trebuie abordată. Și apoi, ultimul subiect, și asta are legătură cu ce am spus la început, trebuie neapărat uh, ca acest text să fie coerent cu reforma politicii agricole comune și asta pune și problema competitivității agricultorilor noștri. Nu trebuie repetate aceleași greșeli. Eh, știți că eh, tocmai s-a încheiat la Paris salonul agriculturii franceze, toți politicienii francezi au fost pe acolo și agricultorii francezi sunt foarte preocupați de distorsionările eh, concurenței și să nu intrăm din nou în această situație cu MG-urile cum am fost cu pesticidele. Joe Mulțumesc foarte mult. Justus Peleschis, următorul vorbitor, te rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că am oarecare experiență în ce privește OMG-urile eh, din eh, anii trecuți, sunt foarte sincer și spun că nu invidiez poziția în care se află Comisia. Conform legislației curente, Comisia trebuie să ia o decizie în ce privește aprobarea OMG-urilor în timp ce Consiliul nu poate să ajungă la o înțelegere. Până acum asta s-a întâmplat în majoritatea cazurilor. Această propunere va întoarce responsabilitatea înapoi la statele membre. Deci, practic, pasează cartoful fierbinte care fusese transmis de statele membre la comisie cu ceva timp în urmă. Și nu cred că o, o blocarea propunerii Comisiei ar fi bună. Suntem într-o situație de blocaj în care nimeni nu e mulțumit și nu există certitudine juridică. Propunerea Comisiei ar putea să împingă lucrurile înainte, însă nu sunt convins că dacă Comisia poate oferi motive suficient de puternice pentru interzicerea omg care să reziste unor atacuri juridice. Acest lucru trebuie examinat uh, și a fost examinat și în Consiliu și de către serviciile Parlamentului. Dacă vrem asta, trebuie să întărim uh, dimensiunea de mediu, deci susțin uh, poziția raportorului de a introduce motive de mediu în uh, crearea acestei liste de OMG-uri interzise. Sigur, opinia publică este sceptică în ce privește OMG-urile și Parlamentul nostru este instituția care e cea mai apropiată de oameni și ar trebui să ia în considerare acest lucru această atitudine și ar trebui să răspundem, să reacționăm față de aceste preocupări, îmbunătățind cercetarea, etichetarea și informarea oamenilor în legătură cu descoperirile științifice. Fiecare țară care decide în favoarea unor uh, culturi OMG trebuie mai întâi să prezinte o strategie credibilă și coerentă de rezolvarea problemelor legate de coexistență și de protejarea uh, uh, culturilor libere de OMG. Pe altă parte, suntem în concurență cu alte state și alte continente care au o atitudine mai deschisă față de OMG-uri și Uniunea Europeană nu poate rămâne o insulă, nu poate rămâne izolată din acest punct de vedere. Știu că o mare, un mare număr de cercetători și oameni de știință și-au exprimat opinia că avem de ales între OMG-uri și chimie. Ei spun că folosirea OMG-urilor este mai puțin periculoasă decât folosirea pesticidelor. Așadar, cred că lucrurile sunt complicate și opinia mea personală, deși sunt un susținător al abordării comunitare, în acest caz și în situația actuală, eu cred că nu ar trebui să impunem o poziție uh, generală și unică, mai ales că toți cetățenii sunt atât de uh, preocupați. Domnul Berștați. Mult, Mulțumesc foarte mult. Uh, îi mulțumesc doamnei Lepaj pentru proiectul de raport. Vreau să îi mulțumesc de asemenea și pentru spiritul de cooperare. Uh, ne-am întâlnit deja de două ori cu raportorii din umbră și ne-a informat în legătură cu intențiile sale și mulțumesc pentru asta numele grupului uh, nostru, domnule Paj, uh, vreau să mă, nu știu cum să mă Ați invocat posibilitatea amendamentelor. Ați spus că această propunere a Comisiei ar putea la limită să fie respinsă. Eu nu știu ce să facem. Noi suntem complet deschiși, dar trebuie să ne hotărâm săptămâna aceasta. Însă, după gândirea noastră, după raționamentul noastră, domnule Paj, dumneavoastră ne spuneți, avem o propunere a Comisiei, trebuie să lucrăm pe această propunere. Sunt de acord că trebuie să o întărim și că avem nevoie de un cadru juridic puternic care să ne permită să acționăm. Proiectul dumneavoastră de raport este un prim pas în direcția cea bună. Amendamentele esențiale se vor referi la articolul 26 și mai ales 28, unde încercați să explicitați textul. Vorbim despre criterii de mediu. Ne gândim de asemenea și la criterii de sănătate, care ar putea fi introduse prin intermediul unor amendamente. Și plecând de la principiul că statele membre au competențe și responsabilități în ce privește protecția terenurilor arabile, au responsabilități în ce privește protecția faunei și florei, cred că un anumit număr de amendamente trebuie să fie folosit pentru a întări textul uh, dumneavoastră. Mă gândesc mai ales la faptul că există o incertitudine științifică permanentă în ce privește efectul asupra sănătății și asupra mediului a organismelor modificate uh, genetic, așa cum spuneați mai devreme de altfel și dumneavoastră. Uh, cred că am putea invoca și un alt argument. N-ar fi suficient să ne referim doar la consecințele potențial negative ale OMG-urilor asupra uh, utilizării solurilor, asupra biodiversității, asupra populației. Aceste influențe, aceste efecte ar putea fi negative. Un al treilea criteriu care poate invocat, uh, și anume, trebuie evitată rezistența la pesticide, care ar putea apărea odată cu introducerea OMG-urilor. Aici trebuie să găsim o formulare juridică imbatabilă Important este să evităm efectele negative asupra sănătății populației. Și cred că un al cincilea criteriu ar fi cel legat de conservarea practicilor uh, agricole care permit uh, uh, păstrarea calității terenului. Iată doar câteva puncte care ar putea fi introduse în propunerea noastră, domnule Pașe. Um, Vă mulțumesc. Din motive diferite, nici eu nu am o poziție a grupului de apărat pe această temă. Am examinat cu toată atenția propunerea dumneavoastră și vreau să o felicit pe doamna Corin Lepaș pentru felul în care a procedat. A încercat să aibă o abordare inclusivă dar de fiecare dată când ne gândim cum putem să progresăm pe această temă, ne lovim de anumite divergențe pe care nu le putem depăși. Și e clar că această propunere nu rezolvă nimic, ci din potrivă, parcă creează și mai multe motive de dispută. Și Ceea ce Comisia și-ar fi dorit ar fi fost să ajungă la o modalitate uh, pe care să o împărtășească cu toții în ceea ce privește OMG-urile și această propunere nu corespunde acestui scop. Eu aș vrea una să, una, aș vrea să fiu convinsă de propunerea uh, lui Corin și aș vrea să depun niște amendamente care să facă în așa fel încât textul uh, lui Corin să fie unul complet. Știu că e foarte vag ce spun eu acum la întâlnirea raportorilor din umbră. Eu eram cea care spuneam că trebuie să respingem textul în bloc pentru că nu conține niciun fel de soluție um, antimergătoare, nu um, vizionară, nu uh, reprezintă certitudine juridică, dar până la urmă cred că am putea să uh, schimbăm puțin lucrurile și nu suntem obligați să respingem totul în bloc. Vă mulțumesc. Uh, Vă mulțumesc, spune doamna Leotar. Doamna Lupaj, aș vrea să vă felicit. Munca dumneavoastră a fost excelentă. Atunci când am văzut pentru prima oară propunerea comisiei, reacția mea a fost să o resping. Nu vorbesc în numele grupului meu, dar pot să vă spun că proiectul dumneavoastră de text este un prim demers pozitiv care ne permite să ne schimbăm sensul reflexiilor, deci vă felicit în numele grupului nostru. Atunci când citim pentru prima oară propunerea comisiei, înțelegem că se dorește acordarea de competențe suplimentare statelor membre. Nu e rău în sine ca statele membre să poată să interzică culturile modificate genetic dacă doresc acest lucru pe teritoriul lor. Însă, când examinăm conținutul în profunzime al uh, acestei propuneri, ne dăm seama că Comisia vrea să se spele pe mâini de responsabilitatea care îi incumbă și vrea să paseze totul pe umerii statelor membre. Deci uh, această dorință de a, a renunța la responsabilități este una de condamnat. Doamnele Paj, eu cred că dacă ne dorim să creăm noi competențe pentru statele membre, nu, ele nu trebuie să se servească de alibi, trebuie să fie vorba despre competențe reale, care să permită combaterea unor uh, uh riscuri reale, lupta împotriva unor uh, uh, pericole. Ați evocat dreptul constituțional în ce privește uh, metodele uh, de agronomie. Uh, și uh, culturile modificate genetic și eu una am să fac câteva amendamente pentru a vă ajuta să uh, consolidați uh, proiectul de raport în ce privește uh, riscurile legate de sănătate. Trebuie să putem să restaurăm încrederea consumatorului. 60% dintre europeni nici măcar nu acceptă ideea produselor modificate genetic. Trebuie să ținem cont de acest lucru în uh, considerente și în raport. Trebuie să luăm foarte în serios obiecțiile consumatorilor europeni. Până acum, Comisia a avut mai degrabă uh, un, o atitudine uh, vizată, uh, orientată către uh, interesele internaționale, mai degrabă decât uh, Uh, ghidată de uh, apărarea intereselor consumatorilor europeni. Există multe probleme socio și economice legate de culturile modificate genetic. Să ne uităm ce se întâmplă în India, unde agricultorii au ajuns la sapă de lemn din cauza uh, brevetelor uh, culturilor pe care le-au adoptat. Președintele uh, uh, întrerupe oratoarea, pentru că așa depășe cele trei minute. Domnul este Rossi. Da, domnule președinte, e vorba despre subiecte foarte importante și nu înțeleg de ce avem așa uh, puțin timp la dispoziție, poate că ar fi bine să putem să ne organizăm altfel lucrurile. Acest text este unul care a îmbunătățit mult propunerea inițială a comisiei. Uh, noi ne opuneam acestei propuneri, dar dacă se pot face amendamente uh, în sensul propus de doamna uh, uh, raportor, cred că vom putea să acceptăm acest raport. Ne a făcut o treabă excelentă și mă refer mai ales la amendamentul 5, la amendamentul 4. Dacă aceste amendamente, precum și amendamentul 8, vor fi adoptate, atunci noi vom vota pentru acest raport în comisie. Mulțumim! Stimați colegi, stimate colege, acest subiect este unul foarte interesant și observ că astăzi nu participă toată lumea, dar propun acum să dăm cuvântul comisiei și apoi celorlalți care vor să mai ia cuvântul le vom da această ocazie luni la Strasburg. Atunci vom mai continua această uh, dezbatere. Și acum îi dăm cuvântul domnului Ladislav Miclov, care este directorul de Sanco. Aveți cuvântul. Thank you, Chair, very much, and I use this opportunity to... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă spun că ace- aceasta este prima mea ocazie de a lucra cu dumneavoastră în această nouă funcție a mea în cadrul de GESANCO. În ceea ce privește această propunere, cred că trebuie să încep spunând următoarele, repetând următoarele. Propunerea a fost redactată de comisie pentru că ne dorim să fie reflectată situația existentă, ne dorim o abordare mai pragmatică a acestui impas în care am ajuns. Am reflectat poziția cetățenilor europeni din statele membre. Am reacționat deja la anumite aspecte pe care le-am auzit. Îi mulțumim foarte mult doamnei Leparș pentru raport. Mă bucur că nu există o propunere de respingere. Și înainte să vorbim despre, înainte să vedem toate amendamentele, vreau să răspund la anumite idei pe care le-am auzit astăzi. În primul rând, în ceea ce privește măsuri obligatorii de coexistență, acestea nu apăreau în propunerea Comisiei. Înțeleg de unde provine această idee. Poziția e una similară cu cea pe care am auzit-o în cadrul Comisiei pentru Agricultură. Cu siguranță, Comisia va analiza acest subiect. Alte subiecte care au de-a face cu consecințele asupra mediului. În primul rând, această propunere dorește să se axeze pe acele subiecte care nu există în legislație și care nu au fost evaluate. De aceea, nu putem să acceptăm din nou o relaționare cu aspecte de mediu sau de sănătate. Textul, cadrul pe care îl avem acum, ne oferă opțiuni, opțiuni de ce ne putem folosi în ceea ce privește riscurile care există, fie că vorbim de mediu sau de sănătate. Pe de altă parte, nu putem spune următoarele. Nu putem spune că nu vedem care sunt celelalte motive care ar putea exista, care sunt legate de mediu și care ar putea fi încadrate în sfera de aplicare. Nu am pus o listă pozitivă. Într-adevăr, definiția este una mai degrabă negativă, așa cum ați spus, doamnele Parș. Însă noi am uh, făcut această listă care apare în documentele noastre, am arătat care sunt subiectele asupra cărora ne gândim care e raționamentul și cred că trebuie să spunem că, într-adevăr, mai e loc de discuții, să vedem dacă un asemenea element ar putea face parte din propunere mai târziu. Însă nu cred că putem să avem o listă completă cu toate motivele care există. Și asta pentru că nu putem prevedea toate situațiile cu care ne-am putea confrunta într-o anumită regiune, dintr-un anumit stat membru. Pentru a rezuma, dacă va fi foarte clar că nu se face o legătură în ceea ce privește procedura de evaluare a riscurilor, ca, ca fiind un subiect clar exprimat în această propunere. În ceea ce privește informația care lipsește, pentru mine e dificil să înțeleg acest lucru. Nu se poate face o evaluare așa cum trebuie, ținând cont de toate informațiile. Cred că am făcut o evaluare acceptabilă. Dacă există informații care nu apar în dosar, s-a menționat acest lucru, atunci cadrul pe care îl avem acum permite următorul fapt. Pot fi incluse noi chestiuni științifice în acest proces. Dacă aceste descoperiri sunt făcute după procedură, atunci se pot folosi acele proceduri de garantare care fac parte, de fapt, din proces, așa că nu vedem de ce ar trebui modificată această propunere. Pe de altă parte, un al treilea grup de argumente în ceea ce privește calitatea de mediu și așa mai departe. Aceasta este foarte apropiată de propunerile noastre care apar pe lista indicativă și așa că trebuie să vedem cum ajungem la, o form- la formularea cea mai bună astfel încât să ajungem la o soluție. Mai există câteva elemente în propunerea dumneavoastră, acestea apar în considerente și observ că există foarte multe chestiuni care țin de OMG-uri, cum ar fi coexistența, cum ar fi evaluarea riscurilor în ceea ce privește mediul. Vreau să vă reamintesc următoarele. Munca asupra unei noi evaluări a riscurilor în mediu, ex, aceasta există și sunteți invitați să participați. E un proces care e deja în desfășurare și nu văd de ce ar trebui să fie menționat în această propunere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Mico, și bine ați venit la comisia noastră. Este prima dumneavoastră prezență aici. Am ascultat ce ați avut de spus. Colegul meu a prezidat data trecută această reuniune și de aceea cred, a participat aici și de aceea cred că poate să-și aducă contribuția, colega noastră. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu ceea ce a spus doamna Leparș, vreau să ating și eu două dintre aceste puncte. Dacă dorim să schimbăm ceva în cadrul acestei directive, dacă vorbim despre o autorizare pentru un produs, adică autorizarea unui produs de către statele membre. Aceasta trebuie să fie evaluată, bineînțeles, dar o asemenea evaluare ar avea sens doar dacă se ține neapărat cont de aspectele legate de mediu și sănătate. Dacă nu facem acest lucru, atunci se ajunge la o concurență EFSA va face o evaluare. Pe baza evaluării, Comisia Europeană autorizează un anumit produs. Dacă un stat membru nu este de acord cu această evaluare, poate să facă acest lucru, dar nu înseamnă neapărat că se aliniază imediat EFSA în ceea ce privește aspectele de mediu și sănătate. Așa nu putem merge mai departe. Și un al doilea punct, în ceea ce privește contaminarea. Doamna Lepaș a spus că trebuie să fim și mai atenți în ceea ce privește contaminarea, pentru că vor exista probleme pentru fermieri. Eu am o altă părere. Am discutat deja destul, am luptat foarte mult pentru plafoanele de contaminare în ceea ce privește noile produse alimentare. În cazul în care statele membre, și vedem că aceasta e situația, au păreri foarte diferite în ceea ce privește OMG-urile, avem două posibilități, regulamente de, coexista, de coexistență sau regulamente care sunt obligatorii. Și acest lucru trebuie să apară în propunerea Comisiei. E nevoie de un regulament obligatoriu în acest sens. Aceste reguli trebuie neapărat respectate, fie că un stat membru dorește sau nu dorește să aibă culturi OMG. Astfel am putea să facem mai multă presiune în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță puteți mă întrebați dacă doriți să aflați mai multe. Domnul președinte, cele două minute au fost uh, suficiente. Și acum are cuvântul domnul Zeder. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei uh, Colin Leparș pentru Uh, munca depusă. Cred că este foarte bine că nu am luat ca atare evaluarea făcută de EFSA. Mai există și alte cercetări științifice care ar putea să-și găsească locul în aceste documente. Există anumite componente care, după părerea mea, sunt foarte importante și de aceea cred, din motive care țin de cercetare, ar trebui ca statele membre să aibă mai, ma- mai multe posibilități de a fi împotriva culturii de OMG-uri. Am auzit că 60% dintre cetățenii europeni sunt împotriva acestor culturi și, cu siguranță, trebuie să ținem cont de opinia acestora. În ceea ce privește motivele științifice care au fost menționate de doamna Lepar și aspectele de mediu și în acest sens statele membre trebuie să aibă mai multe posibilități. Mai există detalii în propunerea comisiei care ar putea fi îmbunătățite, dar cred că e nevoie și de un răspuns politic la această întrebare. Trebuie să vedem ce vom face cu procedura, pentru că este foarte clar că nu vom reuși să uh, obligăm pe nimeni să, să cultive asemenea organisme. Acceptanța cred că totuși pe termen lung va fi mai mare. Tehnologia trebuie și ea să evolueze și cred că trebuie să ne arătăm puternici dacă vorbim de principiul de subsidiaritate, trebuie să avem grijă ca acesta să fie respectat. În linii mari, vă mulțumesc pentru propunere. Domnul președinte Vittorio Prodi, uh, membru STOA, are ceva de spus. Aveți cuvântul. Mult brevemente, președinte. Foarte pe scurt, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doream doar să informez Comisia că potrivit mandatului care mi-a fost uh, dat de reprezentant al comisiei noastre la STOA, aș vrea să vă spun că dacă biodiversitatea este amenințată și se reduce, riscăm să ajungem la o lipsă de alimente, căci nu va mai uh, exista o hrană suficient de diversificată. Deci, trebuie să ne gândim la faptul că aceste organisme modificate genetic uh, nu uh, au uh, multe soiuri și dacă le adoptăm, riscăm să pierdem din soiurile naturale care sunt mult mai diverse. Deci este un subiect important și în cât mai scurt timp se va dezbate pe această temă și la STOA. Yeah. Äh, Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Carl Schlitter. Cred că doamna Corin Lepaj merge în direcția bună. Situația actuală mi se pare complet nesatisfăcătoare. Care e de fapt situația astăzi? Dacă ca un OMG să fie respins de comisie, compania în propria cerere și cu propriul său sistem de testare pe termen scurt trebuie să descopere ea însăși probe că acea, acel OMG este periculos pentru sănătatea uh, publică și compania să trimită aceste informații la EFSA și EFSA să fie de acord. Deci numai așa se poate interzice un OMG. Rolul comisiei, care nu s-a îndeplinit niciodată, este să evalueze dacă nu cumva și această testare foarte limitată uh, care dovedește că e ceva uh, periculos, uh, poate să nu dea autorizație pentru că nu respectă principiile generale ale politicii de biodiversitate. Da? Comisia nu evaluează niciodată acest lucru. N-am văzut niciodată Uh, să se ia altă decizie la comisie decât decizia luată în evaluarea EFSA. Dar comisia este obligată să examineze și să vadă dacă aceasta respectă restul politicilor europene. Și acum avem 17 cazuri în așteptare și o să vedem ce face comisia. Dacă EFSA spune da la toate, o să le spună și ea să le aprobe pe toate sau nu. Deci vorba de responsabilitate și important pentru mine ca să știu cum continuăm cu acest dosar. A doua întrebare pentru comisie de ce statele membre care vor să folosească acest articol trebuie să comunice cu o lună înainte tuturor celelalte state membre și Comisiei uh, decizia? De ce? Bine, e ok. E bună transparența, dar de ce s-a decis așa? Ca să aibă industria timp să facă lobby după aceea împotriva deciziei? Și de ce nu avem aici un articol mai democratic? Așa cum foarte multe state membre interzic uh, energia nucleară, în multe țări n-ai voie să construiești centrale nucleare, deci ce să nu facem la fel? Dacă se ia o decizie democratică de a nu, de, de a nu folosi aceste culturi pe teritoriul unei țări, de ce să nu fie suficient asta? Cam asta ar fi întrebările. Și sigur, era vorba și de argumentele de mediu. Da, vă mulțumim. Terminăm aici uh, discuția în legătură cu raportul doamnei Colin Reparș în ceea ce privește OMG-urile. Vom continua luni la Strasburg și atunci Vom avea mai mulți colegi pe listă, iar doamna Leparș, în calitatea sa de raportor, va răspunde tot atunci. Termenul limită pentru amendamente e ceva mai târziu și anume la data de 8 martie, nu, de 7. În la data de 8 martie, după masa și la 19 și 15 luni vom avea o audiere extraordinară, o reuniune extraordinară în ceea ce privește benchmarks. Doamne, stimate doamne, stimați domn, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume la audierea privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană cu 20% sau chiar mai mult.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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu der Anhörung des Stimați colegi, stimate colege, bine ați venit la audiere organizată de Comisia Envi cu tema depășirea reducerii procentului de 20% în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană până în anul 2020. Un subiect foarte important pe ordinea noastră de zi a Uniunii Europene, a strategiei Uniunii, Uniunii Europene în ceea ce privește protecția mediului. Există un interes foarte mare cu privire la această dezbatere. În primul rând o voi saluta pe doamna comisar Connie Hedegaard. Bine ați venit! Apoi voi prezenta mm, raportorii din partea Comisiei Envi pe doamna Romana Sisili, care vine din partea Comisiei pentru Industrie, am uh, urat bun venit și președinției maghiare din partea Consiliului și acum aș dori să trec la experți, să le urez bun venit experților pe care i-am invitat astăzi, să ne dea mai multe informații cu privire la această temă controversată, să ne spună care sunt beneficiile, care sunt costurile, care sunt instrumentele de care ne putem folosi pentru a ajunge la scopul nostru. Avem trei ore și jumătate la dispoziție să discutăm despre acest subiect. Știm deja ce avem de făcut. S-a hotărât în Consiliul European și anume de la 80 până la 95% o reducere în ceea ce privește gazele cu efect de seră. Dar trebuie să ne întrebăm dacă este de ajuns și cum vom putea ajunge la aceste praguri până în anul 2015. Înainte de Copenhaga, 50, mă scuzați. Uniunea Europeană a discutat despre acest subiect și s-a discutat cu celelalte țări din lume care trebuie să facă ceva asemănător, însă trebuie să vedem dacă ceea ce s-a convenit la Copenhaga mai e valabil și care sunt motivele. Și voi da imediat cuvântul raportorului nostru, Bas Eichhoff, Uh, vă voi spune că sunt cunoscut pentru faptul că îmi folosesc uh, ciocănelul și de aceea vă spun aveți 5 minute pentru a ne prezenta tema. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi să vă uimez. Voi folosi mai puțin de 5 minute pentru că eu cred că experții trebuie lăsați să vorbească în această după amiază. Am invitat foarte mulți experți din toate domeniile în legătură cu sistemul de comercializare a emisiilor de carbon, sectoare, dar de asemenea și pentru a vorbi în legătură cu uh, beneficiile și cu contextul internațional. Așadar, această după amiază este clar dedicată experților. Noi, membrii Parlamentului, suntem aici să ascultăm și să învățăm și să punem întrebări critice, să ne asigurăm că ne oferă toate informațiile pe care le au, pentru că asta este, până la urmă, lucrul cel mai important. Cum ați spus, domnule președinte, ne-am stabilit ținte pe termen lung și uh, să adăugăm la aceasta ținta de 2 grade Celsius. E o țintă foarte importantă asupra care am căzut de acord în Europa, dar și la nivel internațional în Cancun. Deci am căzut de acord asupra acestei ținte de 2 grade Celsius și dacă ești de acord asupra acestei ținte, uh, asta înseamnă că va avea un impact și uh, în legătură cu de unde se vor face emisiile, reducere de emisii. Uh, și ar trebui să fie 23% până în 2050 și 25-35% până în 2020. Uh, Pentru Asta înseamnă că avem 50% șanse ca să îndeplinim ținta de 2 grade. Deci avem doar 50% șanse ca prin aceste măsuri să uh, respectăm nivelul de 2 grade Celsius creștere. Și de aceea mi se pare foarte important să discutăm despre nevoia de a uh, împărți această povară și de aceea am invitat uh, experții. Ce înseamnă uh, pentru economia noastră? Am vorbit despre impactul climatului asupra economiei, care este uriaș. Dar sigur, dacă ne uităm și dintr-o perspectivă economică, are sens să fim mai ambițioși în ce privește schimbările climatice. Doar o cifră, de exemplu. Dacă ne uităm la importurile de petrol, în Europa avem o dezbatere foarte mare dacă ne gândim la ce se întâmplă acum în Africa de Nord. Dacă ne creștem ambițiile și mergem de la 20 la 30% reducere de emisii, asta va însemna importuri de petrol mai mici cu 40 de miliarde, mă scuzați, de, uh, de uh, dolari. asta vorbind la un preț de 80 de dolari pe baril și știm că prețul a crescut foarte mult. Deci iată un impact uh, economic și o valoare economică pentru noi. Dar <clears throat> l-am uh, invitat și pe domnul Jensen pentru a ne vorbi despre uh, beneficiile suplimentare legate de aspectele de sănătate, pentru că reducerea emisiilor va reduce uh, de la 6 uh, la 35 de miliarde de euro costurile de sănătate. Deci cred că este bine să cunoaștem toate argumentele, care este impactul pentru industrie, ce înseamnă acest lucru pentru diferitele țări și sectoare, dar mă interesează de asemenea și soluțiile. Dacă creștem ambițiile, cum putem lega acest lucru de fondurile de coeziune, dacă vorbim despre legătura uh, dintre diferite țări, dar și în ce fel putem ajusta Uh, măsurile, pentru că în sectorul uh, uh, comerțului cu emisii de gaze cu efect de seră să se producă mai multă eficiență. Așadar, în această seară trebuie să ascultăm toate aceste opinii și vom publica un raport în această săptămână și apoi vom avea timp să facem amendamente și să adoptăm o poziție foarte puternică a Parlamentului până în iunie pentru a influența dezbaterile la nivelul Consiliului și Comisiei la nivel european. Mulțumesc tuturor și aștept să avem o, o după amiază foarte interesantă și am economisit un minut. Președintele, nu-i mult, dar totuși mulțumesc foarte mult, Bos Ecurt, pentru că ne-ai oferit acest minut. Romana încă este pe drum din Slovenia, așa că Acum putem uh, să o ascultăm pe doamna comisar Connie Hedegaard, comisar pentru mediu, și să ne oferiți uh, o analiză. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă uh, care vine la momentul potrivit. E adevărat, anul trecut am făcut o analiză și concluzia a fost foarte clară și anume că uh, dintr-o serie întreagă de motive pe care le cunoașteți, nu vreau să repet ce spune comunicarea, costurile pentru a realiza uh, țintele noastre de uh, climatice au scăzut semnificativ comparativ cu ce au calculat șefii de stat în 2008 când s-a creat pachetul clima. Și din, din mai anul trecut când am publicat această comunicare, uh, au apărut o serie întreagă de evoluții. În primul rând, rezultatul pozitiv al conferinței de la Cancun. Știm acum că peste 80 de țări și-au stabilit ținte interne și asta uh, nu doar uh, în legătură cu acordul la Copenhaga, ci ca partea cu negocierilor de la Națiunile Unite. Și în Europa am lansat strategia UE 2020 privind eficiența uh, resurselor și primul rezultat al acesteia, săptămâna viitoare, Comisia va prezenta un plan de acțiune pentru reducerea emisiilor de carbon până în 2050. Asta, acesta prevede o reducere a emisiilor uh, până la, de la 80 până la 95% până în 2050, dar e foarte clar că dacă vrem să facem acest lucru într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, atunci ar trebui ca 80% din acest lucru să se facă intern. Uh, cifra 80-95% există în continuare, ne-am angajat internațional, dar ea trebuie realizată intern, pentru că nu este înțelept economic vorbind dacă înțelegi că ai nevoie de această tranziție pe termen lung, să continui să bagi miliarde și miliarde de dolari în competitorii noștri principali, ca să spun așa ci e, deci decât să se mai cumperi noi proiecte offset în fiecare an, e mai bine să uh, faci aceste investiții și reduceri mai devreme. Foarte important este să spunem că ce publicăm se va baza pe modele, pe modelele uh, așa cum sunt ele, dar din acest model nu veți avea doar 80% reducere internă în 2050, uh, ne va arăta și unde trebuie să ne aflăm în 2030, adică la 40% reducere, și arată foarte clar valoarea de impact care a fost făcută, apropo, împreună cu Digi Energy și Digi Transport, arată foarte clar că pentru 2020 reducerea de 20% nu este soluția cea mai eficientă pe care o putem avea. Acest exercițiu de modelare ne spune și ne arată că ar trebui să avem 25% până în 2020. Cum putem face asta? vorbim aici de instrumente, dacă uh, îndeplinim ținta de 20%, suntem în continuare uh, pe drumul cel bun. Suntem uh, pe drumul cel bun ce privește 20% energie regenerabile. Nu îndeplinim țintele ce privește eficiența energetică, dar liderii Uniunii Europene au spus că trebuie să ajungem la 20% ținte de eficiență energetică. Și dacă îndeplinim toate aceste promisiuni și păstrăm toate celelalte planuri pe care le au țările, atunci crește concentrarea pe eficiența energetică și numai asta ne va duce la 25%, pentru că va adăuga o reducere de 5% față de ce avem deja în planurile naționale. Cu alte cuvinte, nu e o coincidență faptul că săptămâna viitoare Comisia va veni cu o strategie pentru reducerea emisiilor de carbon până în 2030, dar în același timp și cu un plan de acțiune pentru eficiență energetică, pentru că ni se pare un instrument cheie. Și două săptămâni mai târziu vom avea Cartea Albă privind transporturile. Și în acest exercițiu de modelare veți găsi țintele pe care trebuie să le atingă diferitele sectoare. Unde trebuie să ajungă agricultura până în 2030 și după aia 2050, sectorul energetic, industriile, transportul și așa mai departe. Așadar, evident, uh, este, toate acestea sunt oarecum o invitație pentru toate sectoarele să îmbrățișeze acest program și să înceapă să se uite spre țintele pentru 2050. Există multe instrumente menționate, cum ar fi standardizarea, un instrument important. Mai sunt și altele menționate. Avem nevoie de scheme de preț mai bune pentru a oferi stimulente potrivite și, așa cum s-a indicat în mod repetat în analizele noastre, taxarea Uh, celor răi și folosirea veniturilor obținute pentru cei buni. Asta poate duce la o creștere netă. Și asta, apropo, este un mesaj foarte clar pentru studiul anual de creștere anuală pe care face Comisia. În timp ce mesajul nostru este așadar foarte clar, deci să impozităm mai mult uh, combustibilul care este ars și să se taxeze mai puțin uh, ceea ce este economisit. Totuși, asta uh, nu dă suficiente stimulente pentru inovație și Comisia a sugerat deja anul trecut că acest lucru se poate rezolva uh, uh, punând deoparte o serie de scutiri până în, în perioada 2015-2020. Asta nu ar uh, elimina scutirile deja existente pentru anumite sectoare sensibile, dar ar crește veniturile guvernelor care ar putea fi reinvestite în economie și uh, foarte pe scurt să susțin această idee. Dacă ne ocupăm numai de eficiența energetică, fără să ne ocupăm și, ocupăm și de numărul uh, uh, certificatelor, atunci vom scădea, vom face să scadă prețul uh, certificatelor de carbon și asta nu va face mai, investi- mai atractivă investițiile, atractive investițiile în acest sector. Ultimul punct, cum spuneam și în uh, viitoarele perspective financiare multianuale, aveți ocazia extraordinară de a vă concentra, de exemplu, asupra fondului de coeziune și de a-l face mai atractiv pentru statele membre din punct de vedere al problemelor de eficiență energetică. Deci putem folosi bugetele noastre mai bine, putem ținti mai bine chiar și în domeniul agricol este o oportunitate foarte mare. Și în fine, Uh, Boz s-a referit la problema siguranței energetice, securității energetice. Anul trecut, de exemplu, am importat în valoare de 70 de miliarde de dolari mai mult decât în anul precedent. Cu 70 de miliarde de dolari mai mult. Și prețul era de 114 dolari pe baril, prețul petrolului. Deci cred că toată lumea înțelege de ce a folosi mai puțină energie și a evolua către o societate cu emisii reduse de carbon va face să fie mai ieftin pentru noi să susținem alte măsuri pe care le avem. De exemplu, în, în domeniul energetic, cea mai ieftină energie este energia pe care nu o folosești și cred că aspectul securității, siguranței energetice va fi mult mai important și va deveni mai important nu doar din cauza ce se întâmplă în, a ce se întâmplă în Africa. Președintele, mulțumesc uh, Connie Hedegaard, comisar pentru acțiune în domeniul schimbărilor climatice. Mesajul foarte clar. Acum dăm cuvântul Consiliului doamnei uh, Georgi uh, Goban, atașat pentru schimbări climatice. Îl înlocuiește pe domnul Peter Laios, care este la o conferință în Azerbaijan, dar cred că v-a dat mesajul său să ne-l transmiteți, vă rog. The invitation. Vă mulțumesc și vă mulțumesc frumos uh, pentru invitație. La Consiliu și noi ne gândim la ce se va întâmpla după 2020. Și lupta împotriva schimbărilor climatice se află în centrul preocupărilor președinției noastre. Știm însă că multe state membre încă nu uh, au acceptat ideea că trebuie să fie stabilite noi ținte de reducere a emisiilor. Asta cu atât mai mult din cauza uh, circumstanțelor actuale foarte dificile legate de criza economică. Noi credem că principala noastră sarcină este să insistăm asupra ambițiilor pe care trebuie să le avem în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice și vrem să dăm ocazie statelor membre să dezbată și să fie bine informați atât din partea Comisiei cât și din alte surse și să se țină cont de ultimele evoluții pe plan uh, internațional, precum ultimul raport UNEP sau ultimul raport OCDE. Pentru că această dezbatere nu este numai despre emisiile de gaz cu efect de seră, ci și despre economie sau despre atingerea obiectivelor din strategia 2020 și despre um, um, eficientizarea consumului de energie. În martie va avea loc Consiliul pe probleme de mediu și va exista o dezbatere informală la prânz și l-am invitat pe domnul Steiner. Încă nu a acceptat în mod uh, oficial, dar sperăm ca dumnealui să ne poată prezenta un raport pe tema unei economii mai verzi și apoi doamna Connie Hedegert va face o prezentare în numele Comisiei și sperăm ca astfel să se vadă care este contextul internațional al ambițiilor noastre. Apoi ne dorim să se continue discuțiile tot uh, cu caracter informal, dar la nivel înalt, uh, la Budapesta. Și doamna uh, comisar a spus că avem nevoie de o adevărată schimbare de paradigmă și noi suntem convinși de acest lucru și sperăm ca până la Consiliul pe probleme de mediu din iunie să atingem uh, uh câteva dintre obiectivele pe care ne-am propus să facem câțiva pași uh, înainte. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, spune președintele. Știm că la sfârșitul lunii martie are loc uh, Consiliul la Budapesta și apoi încă unul la sfârșitul lunii iunie. Este un calendar foarte precis și urăm tot succesul președinției ungare. Romana Jordan tocmai uh, ni s-a alăturat, văd că ia notițe pentru raportul dumneiei de la Comisia ITRE. Atunci, Uram bun venit experților noștri, mai întâi domnul Wolfgang Luft, care este președintele domeniului de cercetare Impactul asupra climei și vulnerabilități, care ne va vorbi despre impactul uh, schimbărilor climatice și de ce avem nevoie de un obiectiv de nu mai mult de 2 grade Celsius. Deci dau cuvântul domnului Luft. If you look at the data, there is no sign that the CO2 emissions occur. Știm care sunt consecințele creșterii temperaturii și încercăm să ne adaptăm cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În cercetările noastre am descoperit că există o încălzire de 3,2 grade. Obiectivul de a limita această creștere la 2 grade este un obiectiv <clears throat> politic, public și nu științific. Când vorbim de alte substanțe periculoase, cum ar fi diferitele toxine, am observat că și în cazul acestora există o creștere foarte rapidă. Știința poate să analizeze asemenea evenimente și acestea pot fi corelate cu creșterea temperaturii. Pentru că aceste procese sunt atât de complexe, există și un anumit nivel de incertitudine același aspect de incertitudine duce și la faptul că anumitele efecte negative nu au fost încă destul de bine cercetate. Probabil, temperatura Pământului nu ar trebui să continuă pe același traseu pe care îl vedem deja de mii de ani. Observăm că acum avem, știm care sunt ecosistemele care există acum și care sunt dezvoltările. Știm ce se întâmplă în cele mai călduroase perioade de pe Pământ. Niciodată nu s-au mai înregistrat aceste temperaturi înainte de Revoluția Industrială. Probabil că ar trebui să menținem aceleași temperaturi cu care lumea, Pământul deja s-a obișnuit. Însă, dacă temperatura va crește, atunci vor exista mari schimbări de mediu și se vor transforma foarte multe din lucrurile pe care le cunoaștem. Sistemele de funcționare de pe pământ vor fi și ele foarte afectate în viitor. Mai există și un alt argument și anume dacă temperatura crește cu mai mult de 2 grade Celsius, atunci costurile pentru societate în ceea ce privește adaptarea vor depăși costurile de prevenire a acestui fenomen. Dacă această creștere va fi cu mai mult de 2 grade, și se va întâmpla pe uscat. Știm, că, știm care este distribuția între uscat și apă pe pământul nostru, atunci se va ajunge la următoarele. Ciclul hidrologic va, fi, va cunoaște o descreștere în intensitate. Curenții atmosferici vor fi și ei afectați și cei oceanici aceste riscuri încep deja să-și facă simțită prezența. Ceea ce privește creșterea concentrărilor de dioxid de carbon în atmosferă. Și acestea vor duce la afectarea unei multitudini de organisme. Sistemul climatic al Pământului trece prin diferite stări foarte ușor și fără să existe semne foarte clare în prealabil. Istoria climatică ne arată că există asemenea puncte, dar nu știm exact care sunt acestea și care sunt nivelurile la care se situează. Stabilitatea musonilor, a straturilor de gheață, toate acestea joacă un rol important și vor fi foarte afectate dacă se înregistrează temperaturi crescute. Dacă temperatura crește cu 1 sau 1,5 grade Celsius, atunci calotele glaciare vor fi cu siguranță foarte afectate. Nivelul mării va crește cu 0,8 metri în următorii ani. Însă calotele glaciare nu se vor topi complet dacă reușim să ne menținem la o creștere a temperaturii până la 1,3 grade. O încălzire cu peste 2 grade va duce la afectarea puternică a ecosistemelor. Biodiversitatea va fi și ea foarte afectată. La o încălzire cu peste 3 grade, deja putem vorbi despre specii amenințate cu dispariția. Mai există și riscul secătuirii baz- bazinului Amazonului și acest lucru, bineînțeles, ar avea consecințe foarte nefaste în regiunea Amazonului. Riscul începe la o creștere cu 2 grade și devine îngrijorător la 3 grade. În ceea ce privește Canada și Siberia. Și acestea se află într-o situație foarte dificilă din cauza creșterii temperaturilor, crește tot mai mult ter- teritoriul acoperit de pășune. În societate, mai riscuri sunt cele în ceea ce privește temperatura maximă care se atinge vara, modelul sezoanelor ploioase, toate acestea joacă un rol important. Și spre sfârșit, aș mai dori să vorbesc despre două puncte. În primul rând, mai există încă nesiguranță științifică în diferitele declarații. Acest lucru înseamnă că scenariile cele mai negative nu sunt neapărat sigure, însă nu pot fi nici excluse. Apoi, costurile adaptării la schimbările climatice sunt și ele un subiect foarte dezbătut. Unii spun că, acest că acest plafon de 3 grade este unul mult prea permisibil și ar trebui să ne, să ne accentuăm pe un procent de 1,5. Asta pentru că foarte afectate sunt țările sărace și ele nu prea pot face mare lucru în acest sens. Dacă nu ar exista poluarea aerului, atunci șansele noastre ar fi mult mai mari în ceea ce privește stoparea încălzirii climei globale. Carbonul rezistă foarte mult în atmosferă. Și aceasta e o altă problemă. Reacțiile care au loc acolo nu sunt uh, cunoscute complet și de aceea e nevoie de un uh, principiu de prevenire. Dacă temperatura Pământului va crește cu mai mult de 2 grade, atunci vom ajunge la o situație cu care nu ne-am confruntat niciodată pe parcursul istoriei. Vor exista transformări foarte mari și în ceea ce privește întinderile de uscat. Și nici în acest sens nu s-a mai cunoscut așa ceva în istorie se pare că și societatea umană se va afla într-o situație pe care nu a mai cunoscut-o niciodată. Äh, äh, Mulțumim foarte mult, domnule profesor Lucht, pentru această prezentare. Ne-ați explicat ce înseamnă o creștere cu două grade a temperaturii și acum îl, vor asculta, îl vom asculta pe domnul Hână, director Ecofis care va vorbi despre implicațiile macroeconomice ale aceluiași fenomen. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să fac câteva comentarii despre acest subiect. Și aș vrea să pun trei întrebări. Mai întâi, care ar fi cota uh, parte pe care Uniunea Europeană ar trebui practic fi contribuția, mă scuzați, pe care Uniunea Europeană ar trebui să-și o aducă în ce privește uh, lupta pentru a nu depăși cele două uh, grade. Apoi, cum trebuie să fie împărțit acest buget între uh, națiuni și cum putem face ca uh, nivelele de emisii până în 2020 și până în 2050 să scadă în mod simțitor. Mulți spun că țările industrializate, cele care au emis cel mai mult uh, pe parcursul istoriei, ar trebui să facă efortul cel mai mare. Dar alții spun că ar trebui să există o contribuție calculată în mod corect și nu numai pe baza a ce s-a întâmplat în trecut. Noi am luat în considerare o mulțime de studii pe această temă și am ajuns la concluzia că Țările industrializate ar trebui să-și reducă emisiile cu 25 până la 40% până în 2020 față de uh, nivelul din 1990. Aceste cifre au fost deja menționate și este de fapt și procentul uh, evocat în timpul negocierilor internaționale. Deci, cum spuneam, 25 până la 40% pentru țările industrializate. Contribuțiile individuale pot să fie mai mici sau mai mari, dar aceasta este media. Apoi, dacă ne gândim numai la Uniunea Europeană, am ajuns la un, o contribuție, să spun așa, calculată corect, de până la 30%. În raportul IPCC se vorbește despre eforturile pe termen lung și s-a vorbit de 80 până la 95% ca nivel de reducere până în 2050. Și așa cum s-a spus, 80% uh, ar trebui să fie nivelul eforturilor de reducere a emisiilor pe plan intern și 95% pe plan internațional. Deci ar trebui ca în anul 2050 nivelul emisiilor să fie uh, cu 50% mai mic față de cel prezent. Și noi ne întrebăm dacă o reducere cu până la 80% pe plan intern va fi suficientă pentru a atinge acest obiectiv global de înjumătățire a nivelului emisiilor până în anul 2050. Al doilea punct este, cum spuneam, care este uh, uh, mixul ideal pentru a uh, folosi energiile regenerabile și în același timp a reduce folosirea combustibilor fosili și deci uh, emisiile de gaze cu efect de seră. S-a spus în ce privește energiile regenerabile uh, că încă nu am atins obiectivele fixate și că țările mai au multe eforturi de făcut. Dacă considerăm că și ținta în ce privește energiile regenerabile și în ceea ce privește eficiența energetică vor fi atinse, atunci și emisiile de gaze cu efect de seră vor scădea până în anul 2020 cu 20 până la 25%, dar noi spunem că ar trebui ca ele să scadă cu până la 30%. Și dacă unele țări uh, acumulează întârzieri, atunci uh, uh, obiectivele de reducere ar trebui să fie și mai severe. Și dacă ne dorim să fim coerenți, avem nevoie de o schimbare a mentalităților și a politicii, atât în ce privește sectoarele economice care pot să facă comerț cu uh, uh, permise de poluare, cât și cele care sunt excluse din uh, acest sistem. În sfârșit, vreau să vorbesc despre consecințele economice uh, reducerii cu mai mult de 20% a gazelor cu efect de seră. Primul aspect este cel legat de Uh, costuri. Diferitele studii au concluzii uh, divergente. În general, toate studiile analizează ansamblul economiei și spun că pentru unele sectoare efortul va fi mai costisitor, pentru altele mai ieftin, dar se vorbește de miliarde de euro. Dar dacă încrucișezi rezultatele și ții cont și de uh, uh, um, eficientizarea consumului de energie, atunci se pot uh, găsi uh, modalități de reducere a acestor costuri pentru a ajunge la o reducere a emisiilor cu până la 30%. Deci putem să spunem că pe scară globală costurile nu ar fi așa de ridicate. În plus, s-a dovedit că dacă trecem la un uh, plafon de 30%, de reducerea emisiilor cu până la 30%, ar exista consecințe pozitive pentru economie, pentru că s-ar stimula mult uh, inovarea și uh, înlocuirea vechilor tehnologii cu noi tehnologii mult mai verzi. O altă perspectivă este cea legată de uh, ce trebuie să facem pe termen scurt și pe termen lung. Dacă luăm în serios uh, această dorință de a reduce cu 80 până la 95% uh, emisiile, trebuie să ne gândim ce trebuie să facem până în anul 2020 pentru a pune șaloanele uh, căii cele mai uh, scurte și cele mai profitabile din punct de vedere al costurilor de a atinge aceste obiective până în 2050. Tot din punct de vedere al consecințelor economice putem să vorbim despre securitatea aprovizionării cu energie. Dacă folosim mai puțin combustibili fosili, vom avea importuri mai mici, dar va fi nevoie de investiții mai mari pe plan național. Deci toate studiile arată că uh, astfel securitatea aprovizionării cu energie va fi mai mare. Apoi, în ce privește locurile de muncă, se vor pierde locuri de muncă în anumite industrii, dar se vor și crea noi locuri de muncă de până la uh, 2 milioane sau în unele studii se arată până la 6 milioane de, de locuri de muncă. Trebuie să vorbim și despre efectele asupra sănătății, dar un, un, unul dintre uh, uh, ceilalți experți va ataca acest subiect și, în sfârșit, impactul asupra mediului. Deci, în concluzie, pot să spun că totul depinde din, de unghiul din care privim problema dar cel mai bine ar fi să existe linii de orientare foarte clare, să existe certitudine juridică și certitudine politică dacă se dorește mărirea acestui uh, procent de reducere a emisiilor. Vă mulțumim, domnule Höne, pentru cele prezentate și acum îi dau cuvântul domnului Guy Turner care este director în cadrul Bloomberg New Energy Finance. Din partea dumnealui vom auzi câte ceva în ceea ce privește emisiile și pragul de reducere de 20 sau 30%. Aveți și dumneavoastră șapte minute. To speak, I hope you can hear me now. Um, the, the title of... Mulțumesc, sper că mă auziți. Titlul uh, prezentării mele este Eficiența sistemului de uh, comercializare a uh, emisiilor pentru țintele până în 2050. Dați-mi voie să spun mesajele cheie dacă epuizez timpul, pentru că în felul acesta veți avea un punct de plecare și după aceea voi putea oferi detalii suplimentare. Prima întrebare, va fi eficient pentru ținta de 25-30%? Răspunsul este cu siguranță da. Sistemul a arătat în 2008 și 2009 că poate reduce emisiile. În 2008-2009 au, emisiile au scăzut și acela a fost momentul în care prețurile carbonului la nivel european au fost la nivel maxim. Am calculat că aproximativ 40% din reducerea emisiilor s-a datorat numai prețului emisiilor de carbon și eh, schimbării combustibilor în eh, sectorul energetic. În 2008-2009, 2008-2009 mm, așadar, emisiile au scăzut cu aproximativ 11%. Nu se poate atribui întreaga această scădere ETS-ului, mult, s-a datorat, mult din ea s-a datorat recesiunii economice, dar susținerea pe care o oferă aceste statistici este cercetarea pe care am făcut-o noi la companiile energetice, companii care în mod clar și-au schimbat investițiile, tipul de centrale pe care le construiesc, nu din cauza prețului, doar din cauza prețului actual al emisiilor de carbon, ci și al prețului viitor. Deci, da, întrebarea se pune dacă uh, sistemul de uh, uh, comercializare este eficient și corect. În primul rând, prima problemă este vorba de transferarea emisiilor către țări din lumea treia. Cred că o altă problemă importantă legată de politică este măsura în care piața de carbon ar trebui folosită pentru a susține tehnologii uh, inovatoare uh, cu emisii reduse de carbon. Sau piața ar trebui să aibă un preț moderat și să ia o parte din acest venit să-l folosească pentru a susține uh, Uh, aceste tehnologii noi, dar care sunt mai scumpe? Și sigur că e o întrebare complicată, dar trebuie să împovărezi oare uh, consumatorii și uh, sectorul energetic cu acest preț suplimentar pentru a stimula noi industrii mai prietenoase cu mediul. Și ultima întrebare și ultima chestiune. Să nu ne concentrăm pe 2020. Termenul realmente interesant e 2030 și când uh, voi prezenta câteva dintre cifre, veți vedea că, indiferent ce țintă avem pentru 2020, asta are un efect marginal asupra rezultatelor. Ce se întâmplă între 2020-2030 are un efect foarte profund, mai ales uh, din punct de vedere al structurii actuale a pieței carbonului. Și, în fine, piața este un instrument foarte complicat, e, trebuie să fie foarte bine conceput, are nevoie de acces la credit internațional, interacțiuni cu alte instrumente de politică și așa mai departe. Acestea sunt mesajele cheie pe care vreau să le transmit și ce am făcut noi? Avem un, economic, un model economic al uh, schemei de comercializare a emisiilor de carbon și avem trei scenarii. Primul traduce țintele UE 2020 uh, Asta înseamnă 20%, 21% până în 2020, și asta are un anumit efect asupra sistemului ETS. Dar cum spuneam mai devreme, ce se întâmplă după 2020 e mai important decât ce se întâmplă înainte. Deci am făcut trei scenarii. Unul Continuarea unei reduceri liniare dincolo de 2020 la nivelul ținte de 21%. Alt scenariu este uh, 44% atins în 2020 și după aceea uh, să se rămână la același nivel de emisii absolute și al treilea scenariu este continuarea țintei 3 de 34% în aceeași rată lineară și rezultatele care se obțin sunt foarte diferite. De asemenea, a trebuit să facem anumite presupuneri privește accesul la importuri, la offsetul internațional, prețul energiei și altă variabilă cheie pentru a avea prețul carbonului într-un anumit an se referă la modul în care piața vede viitorul. Nu poți anticipa un preț într-un anumit an, pentru că o piață anticipează pe 5 sau 10 ani, deci nu putem face decât niște presupoziții. Oricum, dacă asumi o țintă de 21%, ți asumi o țintă de 91% și presupui că se continuă în mod lin- linear, până în 2020 prețul tonei de carbon va fi de 2, 2, 40 de euro pe tonă dar uh, în al doilea model se ajunge la 58 de euro și în al treilea scenariu între 90 și 100 de euro pe tona de carbon în 2020. Asta este o țintă foarte agresivă de reducere de 44% continuată în același ritm. În ce privește reducerea emisiilor, uh, acestea sunt realizate la limită, țintele, dar uh, din cauza importurilor emisiilor în Europa sunt chiar ușor mai mici. Efectul interesant al acestuia este asupra sectorului energetic. Vasta majoritate a reducerilor de 35% de emisii pe care le așteptăm ar trebui să vină din sectorul energetic și sunt câteva contraste interesante. Cel mai important este că gazul, care reprezintă foarte mult din ținta de 21%, încetează să mai fie suficient ca să te ducă spre ținta mai agresivă de reducere 34% și mai mult. Și în model încep să vezi că în timp ce se produce o creștere la gaz, care poate avea anumite probleme, începește siguranța furnizării, acesta începe să fie înlocuit de cărbune și lignit care sunt susținute de programe de capturare a carbonului. De asemenea, energiile regenerabile cresc în scenariul mai agresiv, dar e un rezultat foarte interesant când începi să vezi că gazul are doar o contribuție limitată la îndeplinirea acestei ținte mai ambițioase, mai agresive. Și voi respecta cele șapte minute care mi-au fost acordate. Mulțumesc, domnule Dr. Turner. Dr. Turner, foarte interesant. Michael Krupp. Uh, uh, er- Dau cuvântul acum domnului Michael Grob, care ne va vorbi despre realocarea emisiilor de dioxid de carbon. Apăsați microfonul, vă rugăm. În primul rând, în legătură cu prețurile diferite în cadrul carbonului. Vom începe cu un paradox în ceea ce privește mărirea, mărimea acestei probleme. În termeni macroeconomici, problema este minoră. Mai mult de, mai puțin de 1% din PIB intervine aici. În ceea ce privește mediu, și aici vorbim de niște procente foarte mici. Însă, pentru anumite sectoare cheie, cred că potențialul este unul semnificativ în ceea ce privește politicile pentru a dezvolta o schemă de comercializare a emisiilor europeană bună și care să funcționeze cum se cuvine. Acest lucru e foarte important. Și în acest sens, cred că industria se confruntă cu anumite piedici care nu cred că sunt neapărat necesare. Apoi, trebuie să avem o, să ne accentuăm pe anumite sectoare. În special pentru unul e nevoie de o regândire a situației. În alte cercetări ne-am referit la șase-șapte sectoare în care am văzut că, într-adevăr, există anumite îngrijorări. Am vorbit despre 30% de acest prag care a fost depășit în anumite scenarii, dar trebuie să ne referim la anumite sectoare. Voi vorbi despre trei dintre aceste sectoare. Aluminiul este cel mai complex în acest sens, în ceea ce privește sectorul energetic și în prezent nu cred că avem nicio soluție mai bună decât cele pe care le cunoaștem. Nu voi intra în detalii, problema este complexă. Așa că mă voi referi în continuare doar la ciment și oțel. Unii probabil cred că subiectul, aceste sectoare sunt uh, plictisitoare, dar uh, sunt răspunzătoare pentru o treime din emisii la nivel european, iar la nivel global emisiile sunt mai mari de 5 ori decât în cazul aviației. Cred că ar trebui să ne, accep- să ne accentuăm, să punem accentul mult mai mult pe aceste două sectoare. Voi începe cu cimentul. Este cel mai clar și cel mai important pentru moment. De ce? Pentru că e cam ca electricitatea din punct de vedere al uh, importanței. Este greu, Transportul acesta este foarte costisitor, mai ales pe căi terestre și este un bun care este are un preț foarte mare în ceea ce privește transportul. Trebuie să recunoaștem această problemă sau da diferite subvenții pentru diferitele fabrici de ciment, indiferent unde se aflau și dacă exista un risc sau nu de scurgere de carbon. Din păcate, cimentul, din punct de privire al capitalului, se află mult mai jos decât alte sectoare. Având prețurile carbonului pe care le cunoaștem acum, probabil că ar fi foarte profitabil să ai o fabrică de ciment cât mai aproape de un port, În acest fel ai putea importa alte elemente, avea profit în continuare, dar vor exista și scurgeri de carbon. Luarea unor asemenea decizii antrenează anumite politici, pentru că ar trebui să existe anumite restricții în cazul în care cineva acționează într-o fabrică de ciment în felul în care v-am explicat. Însă, dacă ajutoarele primite pentru fabricile de ciment nu sunt folosite corespunzător, atunci acestea își pierd cu desăvârșire orice fel de avantaj. În ceea ce privește competitivitatea în cazul transportului, se vor înregistra profituri în sector în cazul în care există în același timp și scurgeri de carbon și aș spune că vorbim de o sumă de cam 20 de miliarde de dolari într-o a treia fază. E clar că în ceea ce privește proiectarea există probleme. Sub propunerea de acum, probabil că ar trebui să discutăm despre o combina- combinație între scurgeri de carbon, profituri și așa mai departe ar fi nevoie și de o întreagă armată de inspectori pentru a verifica toate aceste operațiuni. Nu vreau să fiu naiv, dar există o alternativă mai ieftină, cum ar fi să ne referim la ciment, la fel ca în cazul petrolului, să existe exact aceleași condiții ca în acest sector. Este perfect compa compatibil cu standardele Organizației Mondiale a Comerțului. Din cauza lipsei de timp, va trebui să nu mai vorbesc despre oțel. Domeniul este unul și mai complex și tot strâns legat de prețul carbonului. Cred că nivelul la care se va ajunge în 2020 ar trebui discutat și în cazul oțelului, însă important e, dacă ne dorim ca anumite regiuni să poată să evolueze, e nevoie de politici ambițioase în ceea ce privește mediul. Aceste soluții trebuie să fie durabile și sustenabile din punct de vedere economic. Dacă continuăm să oferim diferite ajutoare în domenii precum cele menționate, nu vom înregistra niciun fel de progres în ceea ce privește mediul. Trebuie să încercăm să înlocuim carbonul în diferitele sectoare. Aș sugera că ar trebui să încercăm să ne folosim de contextul care există acum pe, ca pe o oportunitate pentru a îmbunătăți lucrurile pe viitor. Vă mulțumim, domnule grup, vă mulțumim tuturor pentru prezentările foarte interesante și avem acum o jumătate de oră pentru întrebări. Iar, prima, iar acum îi dau cuvântul Romanei. Good afternoon, ladies and gentlemen. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Vă rog să-mi scuzați întârzierea. A trebuit să particip și la o sesiune de vot la Comisia Intre și știți că voturile sunt prioritare pentru oricare deputat european. Dar mă bucur că am putut să ajung la timp ca să urmăresc prezentarea experților. Dacă îmi dați voie, am să vă spun pe scurt ce se întâmplă la Comisia ITRE. Schimbările climatice uh, nu țin numai de politicile de mediu, pentru că ele sunt considerate și o provocare pentru politica uh, industrială, cea de cercetare, politica de transport. Și de aceea există două comisii competente pe această temă, ceea ce ne garantează că uh, multiplele fațete ale problemei vor fi acoperite în mod corespunzător. Se organizează deci și două audieri. Prima de către uh, Comisia Envi astăzi și apoi o a doua pe 17 martie organizată de Comisia ITRE de la uh, uh, 9 la 12.30. Proiectul meu de, rap- de aviz este deja redactat și am plecat de la ideea că avem deja niște obiective legate de lupta împotriva schimbărilor climatice, respectiv o reducere cu 20% până în 2020. Avem nevoie de credibilitate și de stabilitate. Știm cu toții că trebuie să ne reducem emisiile cu 20 până la 25%. Toată lumea a afirmat acest lucru. Atunci când m-am gândit la acest proiect de aviz și când m-am gândit la dezbaterea de astăzi, nu cred că trebuie să ne pierdem timpul uh, ca să hotărâm care este procentul cel mai adecvat, uh, că e 20, 25 sau 30%. Cred că cel mai bine ar fi să vedem care sunt instrumentele existente care nu sunt folosite așa cum trebuie și care ar fi noile instrumente care ne-ar permite eventual nu numai să atingem acest uh, plafon de 20%, ci și să-l depășim. Deci, cum spuneam, haideți să nu ne irosim timpul cu discuții inutile, ci să ne concentrăm asupra instrumentelor pe care le avem deja la dispoziție. Există mai multe întrebări din partea Comisiei ITRE. Ce se înțelege prin faptul că costul reducerii emisiilor este mai mic acum decât înaintea declanșării crizei economice? O altă întrebare. Delocalizarea are deja loc pentru industria manufacturieră. Uh, și care este legătura între delocalizare și uh, aplicarea sistemului uh, um, ETS. Apoi, de ce uh, am eșuat în ce privește uh, eficientizarea uh, uh consumului de energie? Cum putem să uh, um, stimulăm luarea de acțiuni pentru a fi mai eficienți din punct de vedere energetic? Și acum, când finanțăm mai mult cercetarea, de ce suntem atât de departe de atingerea țintelor pe care ne le-am fixat în domeniul cercetării? Cum putem să facem pentru a, a, a ajunge mai repede la o economie cu um, emisii uh, scăzute de um, gaze cu efect de seră? Și mai sunt și alte întrebări, nu vreau să mă lungesc. Eu cred că avem obligația să uh, reușim și acest lucru nu este valabil numai pentru politicile uh, europene, ci pentru acțiunile desfășurate pe plan internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, Romana! Știu că contribuția ta a fost prețioasă și Comisia ITRE uh, uh, este foarte ocupată de tot ceea ce ține de economia cu emisii scăzute de um, carbon și de cercetarea în domeniu. Acum am să dau cuvântul celorlalți colegi, am să rog să nu depășească un minut și apoi o să dau cuvântul experților care uh, vor să răspundă. Mai întâi, domnul Tartarela. Un minut este mult prea puțin. Tatarela, mă scuzați. Dacă în cadrul acestor reuniuni noi afirmăm cu toții că lumea ar fi mai frumoasă dacă ar exista emisii mai mici, atunci am avea o idee pe care o împărtășim cu toții. O lume cu emisii zero ar fi un paradis în care cu toții am trăit cu bucurie. Însă este un ideal, un vis nu este o realitate politică. În politică ai nevoie de instrumente. Și atunci vreau să întreb dacă, în loc să tot vorbim despre obiective, nu ar fi mai util și mai concret să spunem prin ce metode, prin ce instrumente, prin ce strategii, tehnologii și studii putem să ne atingem obiectivele cu care suntem cu toții de acord. Și vreau să dau un singur exemplu țările care poluează cel mai mult sunt cele care investesc cel mai mult în cercetare. Noi ne, ne dorim să reducem emisiile în Europa și în același timp să creștem um, investițiile făcute în cercetare. Mulțumesc, teză interesantă. E nevoie, spuneți că e nevoie de mai multă cercetare, să vedem dacă e într-adevăr așa. Are cuvântul Vitorio Prodi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Planul A este să avem un sistem de control al emisiilor care să funcționeze pe plan mondial. Acesta este rezultatul pe care am vrea să îl obținem. Și referindu-mă la intervenția domnului Turner, aș spune că am avea nevoie să ajungem la un sistem care să fie cât se poate de simplu. Eu cred că sistemul comisiei, care este sectorializat, nu este sustenibil. Pentru că noi vrem să renunțăm la acest mecanism în care piața uh, adjudecă uh, permisele de poluare. Eu cred că ar trebui să avem un sistem mai simplu care să fie valabil pentru toți combustibilii fosili și să nu mai fie sectorializat, pentru că altfel acest mecanism de piață nu funcționează. Ehm, Vă mulțumesc, domnul Asi. Doamna Hasi, mă scuzați. Mulțumesc, aș vrea să-l întreb pe profesorul Grab. Ați spus că vă gândiți și la o abordare specifică fiecărui sector și prin aceasta și o abordare pentru sectorul oțelului, dar n-ați avut timp să vorbiți despre asta. Totuși, răspunzând la întrebarea mea, ați putea să ne dați elementele generale ale acestei abordări despre care vorbeați? Richard Zeber. Richard äh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, comenta acum deciziile politice luate pe baza mediului, ci vreau să spun următoarele. E într-adevăr nevoie să intervenim, să vedem cum se poate îmbunătăți situația sistemului de comercializare a emisiilor. Observăm că în multe cazuri această piață despre care discutăm nu funcționează. Observăm niște um, dezvoltări foarte bruște ale prețurilor. Însă întrebarea centrală e următoarea. Cum ajungem la ținta de 2 grade. Nu cred că vom ajunge ușor când pornim de la cele 20-30% de procente de reducere. China, ei sunt cei care au făcut cele mai mari investiții în ceea ce privește tehnologii care să vină în ajutorul mediului. Aș dori să știu ce fel de perspective mai văd oamenii de știință fără să facă referire la aceste procente de 20-30%. Mulțumim frumos, spune domnul președinte, domnul Schutter. Am două întrebări. Prima pentru domnul Turner, a doua pentru domnul Grab. Prima întrebare. Există și alte măsuri în afară de ETS? De exemplu, dividendul uh, de carbon propus în Statele Unite, unde există taxe de extragere și apoi dividende oferite populației. Deci compania acoperă costurile, dar ele se împart egal și asta e poate un mod pozitiv din punct de vedere social pentru a ajuta pe oameni să investească în uh, creșterea independenței energetice. Apoi, uh, Sigur, dacă doriți să reduceți emisiile atât de mult, însă aveți în continuare o abordare bazată pe creșterea economică și pe nevoia de creare de locuri de muncă, ce fel de îmbunătățiri în, în uh, utilizarea energiei vedeți? Anul trecut n-a fost decât de 0,7%. Deci e un astfel de scenariu de creștere compatibil cu reduceri uh, semnificative? Președintele, mulțumesc. Heaven. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să clarific câteva lucruri. O să încep cu Guy Turner. Ați menționat că ținta de 20% ajută sectorul gazului, dar nu, 30, nu ținta de 30%. Deci, cu alte cuvinte, dacă trecem la ținta de 30%, gazul nu e cea mai bună opțiune pentru sectorul energetic. Asta ați vrut să spuneți și uh, Uh, sugerați că trecerea la o țintă de 30% ar duce la o uh, trecerea spre cărbune și lignit și apoi o întrebare legată de industria cimentului. Pentru că spuneți că politica noastră actuală de a da certificate gratuite industriei va fi un uh, eșec. Asta e concluzia noastră și nu mi-a fost foarte clar ce alternativă sugerați pentru sectorul cimentului. Bosercut. Întrebări foarte scurte, domnului profesor Lucht, în ce privește procesul IPCC, unde va fi un uh, raport nou în 2014. Au fost foarte multe dezbateri în ce privește al patrulea raport de valoare. care vă așteptați că va fi direcția concluziilor noului raport uh, IPCC, uh, în dată fiind ce am văzut până acum. Și apoi, pentru dr. Werner, puteți să dați mai multe detalii în legătură cu uh, Uh, o mai uh, corectă împărțire între ETS și non, măsuri ETS și non-ETS și apoi pentru domnul dr. Turner, prețurile, la prețurile carbonului pe care le-ați menționat și ați spus că au un efect, v-ați uitat și la ce prețuri ar fi necesare pentru a avea în viitor un impact pe baza evoluției din 2007-2008. Deci ce se întâmplă cu prețurile în viitor? Ce, ce ce trebuie să stimulăm uh, în legătură cu schimbarea de la un combustibil la altul. Și, în fine, pentru profesorul Grab, e clar că sistemul actual de comercializare a certificatelor are multe probleme. Comisia, sigur, analizează posibilitatea de a face niște ajustări, dar nu prea drastice, de exemplu, prin a suprima certificatele gratuite. Puteți comenta în legătură cu această abordare? Mulțumesc! Mulțumesc și eu am două sau trei întrebări. Dr. Turner spunea că nu anul 2020 e important, ci anul 2030. Înainte, domnul Höner vorbea despre punctul maxim pentru dioxid de carbon și la acesta trebuie să ajungem înainte de 2020, dacă nu ținta de 2 grade Celsius va eșua. Deci, despre ce vorbim acum? E acest secol important sau următorul secol e cel important pentru actorii din exterior? Am pierdut deja prea mult timp sau putem să mai recuperăm câte ceva în secolul viitor? Și eu aș dori să aud câte ceva despre sectorul oțelului deci, domnule Grab, veți avea șansa de a ne da mai multe informații despre acest sector. Și domnul McKevin a întrebat uh, de situația în care continuăm cu cele, reducerea de până la 30%, ce se va întâmpla în acest sens cu gazul și cu combustibilii. În ceea ce privește energiile regenerabile, situația e mai bună, cred că vom atinge țintele propuse și dacă se continuă cu sprijinul de până acum, probabil vom uh, face un progres și mai important. Însă va trebui să ținem cont de dezvoltări. Acestea au fost întrebările. Da sau nu? Uh, doream și eu să pun o întrebare în ceea ce privește tot sectorul oțelului. Ce deci există trei întrebări legate de sectorul oțelului. E un sector important la noi în Europa. Așa că acum vom începe, așa că fiecare dintre dumneavoastră are două, trei minute pentru a răspunde. Vă rog. Yes, thank you. Um, I... Mulțumesc. M-ați întrebat despre următorul uh, raport al IPCC, cel de-al cincilea. Știm că este practic deja gata și va vorbi despre energiile regenerabile în mod special și ne așteptăm să știm mai multe uh, la vară. În raportul din 2014, în, în schimb, se va vorbi mai mult despre felul în care se trag concluziile. Pentru că noi, uh, experți invitați să realizeze acest raport, vor trebui să-și argumenteze mai bine punctele de vedere. Apoi, se va vorbi mai mult despre sustenabilitatea politicilor de protecție a mediului. Și apoi mă aștept să să se vorbească mai mult despre costurile de uh, luptă împotriva schimbărilor climatice și de uh, modificare a uh, infrastructurilor, a, a, a felul în care sunt organizate multe din sectoarele economiei afectate de lupta împotriva schimbărilor climatice. Dacă ne uităm din punct de vedere bugetar, ne dăm seama că pentru a ajunge la acest obiectiv de, numai, de a nu depăși 2 grade Celsius, până în 2050 avem un capital de 1 trilion de tone de dioxid de carbon. Ori am folosit deja practic o treime din el și în ritmul ăsta până în 2030 vom fi consumat tot și apoi nu putem să ne imaginăm că vor exista zero emisii. Și atunci încă o dată, mă întorc, mă întorc la problema bugetului. Dacă consumăm totul acum, nu ne mai rămâne nimic de consumat până în 2050. În ce privește scenarul cel mai uh, uh, negru, eu cred că schimbările climatice nu sunt decât vârful icebergului, pentru că avem multe alte probleme legate de industriile extractive, de uh, biomasă, de folosirea solurilor. Uh, de gestionarea deșeurilor și poluare în general. Deci, este mult mai important să vedem ce se face pentru a schimba în uh, profunzime și în mod radical societățile umane, mai degrabă decât de a ne concentra strict pe lupta împotriva uh, schimbărilor climatice și pentru reducerea emisiilor. Deci, cum spuneam, trebuie să ne gândim la această chestiune de sustenabilitate și de politici pe termen lung. Mulțumim! Domnul doctor Höne, vă mulțumesc! Aș vrea să mă concentrez asupra acestei idei, dacă acum putem să ne aște- să, um, așteptăm și să ne recuperăm întârzierea mai târziu. Am văzut ce s-a întâmplat la Copenhaga și la Cancun. S-a spus că dacă continuăm în acest ritm foarte lent cu reducerea emisiilor, ne va fi foarte greu să ne îndeplinim obiectivele pe care ni le-am fixat și să accelerăm lucrurile ulterior. Deci va fi deosebit de greu să o facem. Deci e crucial ce facem acum, în prezent, și nu putem să evităm. Acum, cealaltă întrebare, dacă putem să nu depășim cele 2 grade Celsius fără să trecem de la 20 la 30%, da, teoretic ar fi posibil, dar ar fi nevoie de un acord multilateral, ori la Cancun s-a văzut că nu era foarte ușor să se ajungă la o creștere a, a, a obiectivelor de reducere a emisiilor pe plan național. Știm că anumiți actori internaționali care înainte erau reticenți, acum uh, uh, se mișcă în direcția cea bună, mai ales uh, China, care a inclus reducerea um, emisiilor de gaze cu efect de seră în planul său cincinal. În ce privește această uh, contribuție onestă, deci, cum spuneam, atunci când facem calculele uh, și ținem cont de regen, regenerabile și de eficiența energetică, ajungem la 30 până la 40% uh, contribuție onestă, ca să spun așa, de adus din partea țărilor UE. Apropo de cifre vis-a-vis -vis de politică, eu cred că cifrele sunt în continuare importante pentru a transmite un mesaj clar, pentru a da o uh, imagine cât se poate de concretă. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Turner. Uh, thank you. Um... Mulțumesc. Vreau să, mă să răspund la prima întrebare, și anume dacă putem recupera întârzile în, în decada 2020-2030. Eu aș prefera să nu așteptăm uh, până acolo uh, și asta ar fi foarte ușor dacă am stabilit foarte clar politicile încă de astăzi și la modul concret. Dacă acea politică este uh, uh, greșită, piața sau uh, corectă, piața va reacționa, prețurile vor reacționa și veți vedea stimulente încurajatoare în tehnologii, investiții în tehnologii și să nu uităm că de fiecare dată când folosim uh, o, un stimulant care ieftinește într-o parte, uh, altceva se scumpă și în altă parte piața reacționează. De asemenea, uh, în ce privește ideea de a folosi mai puțin mă, sistemul de offset internațional, asta va avea un efect după 2020 și combinația va fi între accesul limitat la offset și creșterea prețului. Și asta va duce la creșterea prețului carbonului în cadrul sistemului de comercializare, fără dubiu. Pentru a răspunde la alte întrebări, ce preț e necesar pentru a schimba în mod semnificativ traiectoria emisiilor în uh, ETS. Asta, răspunsul uh, depinde de, tehnologie, de o tehnologie de 6 milioane de dolari care este ETS. Dacă ei toate uh, centralele pe cărbune și le înlocuiești cu cele pe gaz, cu turbine pe gaz, nu îndeplinești țintele de reducere pe care vrea Uniunea să le îndeplinească. Deci trebuie mm, făcut și altceva în afară de a scoate, de a schimba acest mix. Și sigur poți uh, calcula costurile undeva la 10-15 euro pe tonă de carbon. Deci cam ăsta ar fi prețul reper la care, de la care am putea începe să facem o schimbare de traiectorie în cadrul uh, ETS. Alte întrebări. Simplificarea sistemului. Aș spune că în faza 3 ETS-ul este deja simplificat dramatic. Problema este că dacă este prea simplificat, atunci devine inutil și devine foarte... Uh, uh, nu mai face diferențe între sectoare și asta înseamnă că unele vor fi tratate incorrect, mai ales în ce privește scurgerea carbonului, emisiilor de carbon. S-a ridicat problema volatilității și incertitudinii piețelor. Dacă vă uitați la prețul uh, certificatelor Uh, în ultimii doi ani a evoluat între 14 și 16 euro. Deci piața e foarte incredibil de, de stabilă și e, se poate investi, acest preț are stabilitate și are longevitate. Și cred că am răspuns, o răspuns deja la întrebarea privind gazul și ținta de 34%. Dacă luați această țintă până în 2030, ajungeți la o reducere de 62 Uh, la sută până în 2050 uh, și e foarte agresiv și nu poți folosi numai gazul uh, pentru a realiza asta. Președintele, mulțumesc. Michael Krupp, mulțumesc. A fost o serie de întrebări în legătură cu alte politici și legăturile dintre ele. Dați-mi voie să subliniez ideea că n-am văzut niciun pachet credibil de politici care să nu implice o combinație de tehnologii, uh, control al prețului carbonului și politici de eficiență energetică. Însă, importanța relativă a acestor trei instrumente diferă de la un sector la altul și în ce privește prețurile de carbon, uh, ETS-ul este cea mai bună abordare pe care orice regiune a reușit până acum să o dezvolte. Începește oțelul. Mi s-a cerut să spun mai multe despre acest sector. Cred că atât prețul și inovația și investițiile în inovație sunt importante. Sectorul deja a făcut a luat multe măsuri de eficiență energetică pentru că acolo prețul energiei este atât de important. Și în fine, provocarea cu care ne confruntăm în orice sistem de uh, preț al carbonului, ETS uh, sau orice altul, e clar că niciodată nu o să obținem același preț al carbonului în toate sectoarele, în toate regiunile în același timp. Asta este o fantasmă totală, știm cu toții asta, să fim sinceri. Deci nu putem face decât ori să eh, eliminăm prețul carbonului din aceste activități sau să facem așa, astfel încât Uh, consumatorii interni din Uniunea Europeană să nu discrimineze împotriva propriilor lor produse uh, care sunt mai scumpe din cauza componentei de carbon decât cele importate. În ce privește sectorul oțelului, ce am eu de spus este că eu cred că aceeași logică se aplică și anume că până la urmă ar trebui să vedem un sistem în care consumatorii de oțel din Europa Uh, trebuie să plătească prețul emisiilor de carbon, fie că e vorba de cele emis local sau din uh, afara Uniunii, și că exportatorii să fie compensați pentru acest preț al uh, emisiilor de carbon. La fel și pentru ciment. Cred că oțelul are uh, argumente foarte bune, încă se dezbat acest subiect și mulți strategii legați, strategii în domeniul schimbărilor climatice nu sunt de acord, au păreri diferite. Uh, Motivul fundamental uh, pentru care putem ajunge abia la faza 3 cu acest uh, domeniu este că oțelul este un domeniu care consumă foarte mult capital și cheia problemei este că industria dorește certitudini. Și certitudini nu o să ai uh, dacă faci tot felul de jocuri politice pentru a stabili cât va dura realocarea, ci în momentul în care se ajunge la situația în care nu mai există discriminare în ce privește prețul emisiilor de carbon între producătorii interni și externi. De ce nu putem aștepta atât de mult în sectorul cimentului? Am încercat să explic, nu mai am timp să trec acum prin toate motivele, dar practic nu putem pentru că uh, fabricile de ciment au un cost relativ de, al emisiilor de carbon mult mai mare. Uh, s-a întâmplat ca uh, din faza întâi uh, să crească costurile atât de mult încât proiectul s-a prăbușit și vreau să vă spun că dacă avem aceeași politică și menținem aceeași politică la ciment, vom avea o combinație între mutarea emisiilor în lumea a treia și pierderea și creșterea costurilor pentru restul industriilor europene și o dezbatere foarte urâtă care nu o să facă niciun fel de bine ETS-ului și eu sunt un mare susținător al ETS-ului pentru că e cel mai bun instrument pe care îl avem. Okay, thank you very much for this. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această primă rundă de discuții la care am uh, participat cu atâta atenție și acum uh, ajungem, să spunem așa, la partea a doua. De fapt, e partea a treia, dar din punct de vedere al experților e partea a doua și voi da cuvântul imediat domnului Axel Egert, director în afaceri publice Confederația Europeană a Industriei Fierului și Oțelului că tot am vorbit atât despre oțel. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Okay. Prezint industria oțelului astăzi. Sper că am timp suficient. Am, am o prezentare de 14 pagini. Am încercat să mai reduc între timp. În primul rând, eu reprezint industriile uh, energetice, uh, fabrici de cărbune, aluminiu, oțel și așa mai departe. Noi ne-am angajat să continuăm să ne reducem emisiile. Am spus asta de la început. Nu ne împotrivim protecției mediului. Nu ne împotrivim nici țintei Uniunii Europene de a, de a scădea nivelul emisiilor. Trebuie să respectăm angajamentul făcut de Consiliul în 2007, repetat în 2008 și 2009, și anume să ne mutăm spre 40% doar sub următoarea condiție. Și celelalte țări, acele economii emergente, emergente, să ia parte din acest proces. Și în mod clar nu s-a ajuns la acest rezultat nici la Copenhaga, nici la Cancun. Așa cum tocmai spunea domnul Crab, avem nevoie de stabilitate, de certitudine și ne dorim să existe această cer certitudine. Ne dorim ca Uniunea, Uniunea Europeană să își respecte angajamentele. Să vă dau un exemplu. Angajamentul Chinei de a-și reduce emisiile cu 40% față de nivelul de acum duce la o cale de a ajunge de fapt la o reducere de la 7 de, până, de peste 70% până în 2020. Am făcut o asemenea, un asemenea calcul și înseamnă o reducere foarte mare în 2 ani. Doar această creștere e mult mai mare decât totalul emisiilor Uniunii Europene am putea stinge fiecare bec în Uniunea Europeană și nu am putea compensa această creștere în China. Doar aceasta. Probabil că ar fi foarte bine dacă Comisia ar putea să facă o asemenea evaluare și pentru alte țări, cum ar fi Brazilia și așa mai departe. Aceste cifre ne arată că nu putem câștiga bătălia împotriva schimbărilor climatice dacă nu și-au angajamentul și economiile emergente. Nu putem sacrifica industria globală dacă emisiile globale continuă să crească. De aceea, insistăm pe angajamentele făcute în anii trecuți în Consiliul European și în cadrul Uniunii Europene. Și acum să trec la modelele folosite de comisie în cadrul evaluărilor. Noi considerăm că modelele folosite de comisie nu au la bază niște presupuneri foarte coerente. Sunt subestimate crizele viitoare, nu sunt, uh, în ceea ce privește benchmarks-urile acestea nu sunt luate în considerare, faptul că prețul electricității în Europa e deja cu 20% mai mare decât în Statele Unite nu este luat în considerare, de asemenea e de 20, cu 20% mai mare decât în China. Crizele energetice viitoare nu sunt luate în considerare după implementarea primei faze ETS. În evaluare nu se ia în considerare nici legislația în ceea ce privește energiile regenerabile și aceasta va duce la o altă creștere în cazul prețului electricității. Aceste modele arată un efect limitat asupra ocupării pentru că se pornește de la premisa că, că statele membre sunt de acord cu toate aceste elemente. Mai există tot felul de impedimente în Uniunea Europeană pe care competitorii noștri nu le au. În ceea ce privește, de exemplu, povara administrativă. Și mai important, modelele nu vorbesc despre deciziile de investiție. Toți acești factori nu au fost luați în considerație. Și de aceea, evaluările nu reflectă realitatea și tendințele de pe piață. Comisia spune că da, ținta de 40% ar fi undeva la 0,54% din PIB. Însă, un cercet, însă în Institutul Austriac de Cercetare, acesta a estimat un cost de 2% din PIB, tot pentru, pentru ținta de 30%. Așa că modelul comisiei dacă modelul comisiei ia în considerare și efectele crizei economice. Ei spun că, mulțumită crizei economice, putem vorbi de 60%, dar fac aceste presupuneri pe cifrele din 2008. De ce nu face comisia această evaluare pe cifrele din anul 2010? Pentru că atunci ar exista o creștere în costuri cu 68%. Prețul carbonului Modelul comisiei are un preț mediu de 16,50 euro pentru carbon. Am făcut o analiză pentru ținta de 20%, în care s-au implicat mai multe instituții din diferite țări ale Uniunii Europene, instituții din Germania, din Elveția și altele. Și prețul mediu al carbonului a fost prevăzut la 28 de euro și nu 16,50 euro. Previziunile pentru 2020, un preț mediu de 36 de euro. Avem o cu totul altă imagine decât cea a Comisiei. Și aș dori să mai spun încă ceva, tot despre acest subiect. Probabil veți păi dori să vă gândiți și la următoarele aspecte. Dacă ne vom confrunta cu altă criză, va urma o propunere de a ne muta spre ținta de 40% până în 2020. Industria trebuie să se ocupe singură de eficiența energetică, pentru că dacă așa stau lucrurile, pe piață vor, exist, vor exista anumite evoluții, iar prețurile vor scădea. Dacă se va spune că peste 400 de tone de dioxid de carbon sunt emise pe an, în cazul anumitor uzine, ce se va întâmpla, de exemplu, o uzină de oțel? Vom fi pedepsiți pentru acest lucru? Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Egert, pentru aceste observații în ceea ce privește comunicarea Comisiei. Trecem mai departe la doamna Sandrine Dixon de Clef, care este director al The Prince of Wales EU Corporate Leaders Group on Climate Change din Belgia. Aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați, vorbesc în numele acestei corporații care încă din anul 2005 au dorit să-și exprime punctul de vedere în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și uh, obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Sper că vom avea o dezbatere constructivă în ce privește punctul de vedere diferit al industriilor pe care le reprezint eu față de cele pe care le reprezintă antevorbitorul meu. Noi ne dăm seama că lupta împotriva schimbărilor climatice este o strategie pentru creștere economică și o posibilitate pentru companiile europene de a nu pierde teren față de concurenții lor din China, India și alte țări emergente. Noi, în plus, ne bucurăm de cooperarea cu uh, companii lideri pe piața lor din sectorul asigurărilor, din sectorul bancar al uh, fondurilor de pensii și așa mai departe. Cu toții au semnat un uh, memorandum internațional pentru a sprijini un cadru internațional și mai ales pentru a putea să uh, stabilizeze prețul tonei de carbon și a lupta pentru uh, reducerea emisiilor. Uh, de carbon. Și vreau să vă spun că noi nu reprezentăm numai companii așa zise uh, ecologice, curate. Vorbesc despre uh, companii din, care sunt prezente în viața asta de zi cu zi, că e vorba despre Deutsche Telecom, despre Unilever, despre Vodafone, Renault și așa mai departe. Noi suntem convinși că e vorba despre un avantaj competitiv pe plan termen, pe, pe uh, termen mă scuzați, și toți acești uh, uh, lideri, acești șefi de companii care fac parte din corporațiile noastre au în comun trei mari idei, că cel mai mare risc pentru creșterea economică în Europa și pentru competitivitatea ei este să nu se ia măsuri pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. De asemenea, că este nevoie de o adevărată revoluție în ce privește uh, um, industria pentru a ajunge la emisii scăzute de carbon și că dacă avem o societate uh, cu redus, uh, emisii reduse, ea va fi mai sustenabilă și mai pozitivă pentru cetățenii europeni. Noi suntem de acord cu următoarea foaie de parcurs pe care va publica Comisia în ce privește economia cu emisii scăzute de carbon. Și suntem de acord cu țintele pe termen mediu și pe termen lung, mai ales pentru a regla fluxurile de carbon, pentru a se ajunge la o societate cu emisii scăzute de carbon, pentru a se investi în transport, în agricultură și în industrie și în uh, tehnologii uh, novatoare. Domnule președinte, dumneavoastră nu erați prezent la uh, summitul uh, Prosperitate din emisii reduse de carbon care a avut loc pe 9 februarie în această incintă și care uh, S-a bucurat de uh, prezența președintelui Buzek, al președintelui Barroso, al domnului Van Rompuy și a alteței sale royale, prințul de Wales precum și de economiști de renume. Și s-a vorbit despre faptul că uh, există prosperitate datorită emisiilor reduse de carbon. Acest lucru uh, poate să fie un obiectiv realist, dar avem nevoie de ținte mai ambicioase și de cadru uh, um, și de un cadru politic mult mai uh, consistent, astfel încât să putem să ne revoluționăm industriile. Noi, de fapt, suntem în urma celorlalte țări pe plan mondial pentru că știm că majoritatea investițiilor trebuie să vină din surse private, ori în Europa aceste uh, um, investiții sunt mult prea mici. S-a estimat că până uh, la sfârșitul anului 2008 existau 80 de trilioane de dolari disponibili pentru a se investi Însă, din, uh, și știm că în acest an de după criza financiară, peste tot în lume s-au investit mai mult de 178 de miliarde de euro pentru o energie uh, verde și pentru o economie mai uh, ecologică, ceea ce reprezintă o creștere cu 30% față de 2009. Însă, în Europa există exemple recente de incertitudine politică, ca de exemplu schimbarea atitudinii în ce privește subvențiile pentru energiile regenerabile și astfel investitorii au fost mai puțin atrași de uh, tot ceea ce reprezintă economia uh, um, ecologică. Creșterea economică, creșterea sectorului industrial este posibilă și el nu este sinonimă de creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Deja s-a înțeles faptul că dacă avem mai multă industrie, asta nu înseamnă că nu putem să reducem uh, emisiile de gaze cu efect de seră. Din potrivă, dacă se fac mai multe eforturi pentru a reduce aceste gaze, s-ar putea să obținem și mai multe creștere economică și și mai multe locuri de muncă. Țările pot să facă același lucru precum companiile, pentru că există companii uh, în uh, corporațiile noastre, ca de exemplu Unilever, care au reușit să reducă cu 50% emisiile lor la nivel global și uh, au anunțat o creștere economică, uh, o creștere a profitului uh, la fel de mare. Avem nevoie de ținte ambițioase, colective și pe care să le împărtășim cu toții pe plan internațional. Dar chiar și atunci când Uniunea Europeană acționează pe plan unilateral, se pot obține succese. Deja săptămâna trecută s-a anunțat că s-ar putea crea 6 milioane de locuri de muncă suplimentare dacă am avea o, un obiectiv mai ambițios decât cel de 20% pentru anul 2020. Ținând cont de toate aceste mesaje, haideți să nu uităm de tot ceea ce s-a făcut deja de către sectorul industrial pentru a se atinge acest obiectiv de 20%. Însă, acest obiectiv de 20% nu mai reprezintă un scop în sine. Se crede chiar că dacă se fac mai multe investiții în infrastructură și în tehnologii ecologice, vom putea cu ușurință să depășim acest obiectiv de 20%. Agenția Internațională de Energie a arătat că se poate atinge acest obiectiv 20% fără niciun fel de efort suplimentar în Europa pe plan național. Deci, practic, acest scenariu de 20% uh, ar permite ca lucrurile să se desfășoare ca și cum uh, uh, nu mai e nevoie de niciun alt proiect suplimentar. Noi credem că am putea împreună să atingem acest obiectiv al eficienței energetice de 20%. Și am putea astfel să ajungem la această reducere cu 25% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, dacă ne atingem uh, ambiția în ce privește creșterea eficienței energetice. Și credem că statele membre vor face tot ce le stă în putință ca acest lucru să devină realitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. A fost un test de stres pentru interpreți. But, uh, at least the German uh, was good, so... Uh... Cel puțin uh, germana, interpretarea germană a fost bună oricum, spune președintele. Acum îi dau cuvântul uh, domnului uh, Genon K. Jensen, director executiv Health and Environment Alliance uh, Belgia. Thank you, Chair. I'll try to be a little bit... Mulțumesc. O să încerc să vorbesc mai rar. Uh, distinși membri ai Parlamentului, este o mare plăcere pentru mine să am ocazia să vă prezint astăzi beneficiile de sănătate ale creșterii uh, țintelor uh, de reducere a emisiilor uh, cu efect de seră și în contextul mai larg al foii de parcurs al Uniunii Europene privind trecerea către o economie cu emisii reduse de carbon. Când oamenii se gândesc la sănătate și climă, se gândesc la impactul de sănătate al schimbărilor climatice, temperaturi extreme, inundații, boli și mai departe. Cum trebuie să ne adaptăm? Și acestea sunt importante, însă eu aș vrea să prezint uh, efectele secundare pozitive ale schimbărilor uh, climatice, beneficiile de sănătate și mai ales ce putem câștiga dacă trecem de la o țintă de 20% la o țintă de 30%. Organizația noastră care uh, are acronimul HIL, are, este compusă din 65 de organizații care lucrează în favoarea unui mediu mai bun și mai sănătos. Sunt grupuri ale pacienților, grupuri medicale, grupuri de profesioniști, de cercetători și instituții de sănătate publică. Încercăm să uh, aducem uh, date uh, factorilor de decizie politică. De când am început activitățile noastre în 2006-2007, putem spune că atât dovezile cât și preocupările comunității de sănătate și medicale au crescut foarte mult. Astăzi, liderii globali în domeniul sănătății și multe rețele de pacienți sau de profesioniști în domeniu spun că ce e bun pentru climă este bun și pentru sănătate. Asta, acesta este un nou mesaj și este bun și pentru economie. Și astăzi avem uh, dovezi care să susțină această afirmație și să dăm uh, factorilor politici date, așa cum am făcut-o prin raportul nostru publicat anul trecut împreună cu unul dintre partenerii noștri, Healthcare Without Harm Europe. Acest raport despre care vorbesc nu a fost doar viziunea noastră. Noi l-am comandat unui economist de mediu dintre cei mai importanți și o persoană care a făcut multe estimări și modele în ce privește uh, schimbările climatice. Care sunt beneficiile așadar? Uh, cercetările noastre arată o analiză făcută de experți care cuantifică unele dintre beneficiile monetare și economice legate de sănătate și de schimbări climatice. Subliniez unele dintre aceste beneficii. Voi prezenta doar câteva cifre cheie și pentru ca noastră să aveți acces la și să rămâneți cu aceste uh, date și salutăm faptul că Boss Eckhart l-a introdus pe site-ul uh, său de internet și sperăm că vor introduce, le va introduce și în raportul de anul viitoare. Beneficiile economice sunt puternice, cum spuneam, și nu au fost uh, cuantificate corect în analiza costuri-beneficii și acum avem ocazia să schimbăm acest lucru. Chiar reacția noastră inițială din raportul PIC, care a fost publicat săptămâna trecută, deși examina unele beneficii, nu le examina pe toate. Deci ce vedem în unele dintre astfel de rapoarte este o estimare mai mică decât ar trebui să fie a, beneficia, a, poten, a potențialor beneficii. Acestea se întind de la 10 miliarde și ar putea ajunge până la 35,5 miliarde pe an până în 2020, dacă optăm pentru ținta de 30% și asta este echivalentul uh, a 0,2% din PIB-ul Uniunii Europene, puțin sub 0,2%. Aș vrea să subliniez că aceste uh, economii vor fi uh, adițional față de cele 52 de miliarde anticipate deja să fie câștigate din uh, ținta de 20%. Aici e vorba de uh, evitarea unor costuri legate de sănătate și de decese. Ce costuri? activități restrânse uh, din cauza problemelor de plămâni și uh, cardiace, probleme legate de astm și sunt chiar mai optimiste decât uh, cifrele Comisiei Europene de anul trecut. Raportul oferă primele cifre privind beneficiile pe fiecare stat membru, incluzând cifre detaliate pentru 16 țări, Belgia, Polonia, Marea Britanie, Ungaria și multe altele. Al doilea mesaj pe care vrem să-l transmită, aceste câștiguri legate de sănătate sunt uh, aproape echivalente cu două treimi din costurile de implementare ale țintei de 30%. Și uh, nivelul maxim de câștiguri de 30,5 miliarde pe an în 2020 sunt echivalente cu două treimi din estimarea proprie a Comisiei privind toate costurile de implementare a țintei de 30%, care e de 46 de miliarde. Mai mult, putem uh, realiza beneficii mai mari și să uh, economisim mai mult dacă acționăm acum. Dacă mergem la o țintă de 30% astăzi, cu astfel de politică, Uniunea Europeană poate crește beneficiile de sănătate cu 250% decât dacă ar acționa peste 5 ani sau mai târziu. Acțiunea întârziată înseamnă că vom rata niște beneficii importante și nu ne putem permite acest lucru. De aceea este foarte important ca această rezoluție a Parlamentului să dea un semnal de acțiune acum. Al treilea mesaj, din nou, am unele știri bune, și anume că guvernele pot face economii în ce privește bugetul sănătății, bugetele sănătății și trecând această cifră de 20%, reducere de 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, Uniunea Europeană își poate reduce costurile de luptă împotriva bolilor respiratorii și poate reacționa mai bine la nevoile unei populații care îmbătrânește și la care are costuri de îngrijire a sănătății din ce în ce mai mari. Acestea sunt vești foarte bune, dar noi credem încă că multă lume nu conștientizează suficient acest lucru și vom aduce noi aliați, uh, încercăm să avem noi aliați, cum ar fi Ministrii Sănătății și de Finanțe, în uh, a promova această creștere de la 20 la 30%. Și al patrulea mesaj este că aceste economii sunt doar vârful icebergului. Au spus și ceilalți vorbitori acest lucru. De ce spun și eu asta? Pentru că beneficiile despre care vorbim Uh, implică, de exemplu, îmbunătățiri în calitatea aerului, dar în raportul Lanz se arată cum uh, promovarea transportului activ cu oameni care folosesc biciclete mai mult sau merg mai mult pe jos va duce la scăderea uh, incidenței unor boli cum ar fi obezitatea, diabetul și așa mai departe. De asemenea, autoritățile medicale și cetățenii din toate țările membre sunt foarte preocupați de impactul mediului asupra sănătății lor. Vă invităm pe dumneavoastră, membrii Parlamentului, să transmiteți aceste cifre uh, alegătorilor dumneavoastră, pentru că mulți au nevoie să înțeleagă care sunt implicațiile pozitive ale acțiunii în acest domeniu. În trecut, Uniunea a fost uh, implicată în aceste uh, eforturi ambițioase și astăzi comunitatea medicală așteaptă în continuare de la noastră să transmiteți un semnal puternic statelor membre să treacă de la 20 la 30% țintă de reducere a emisiilor pe efect de seră. Vă mulțumesc! Thank you. That was relaxing for interpret. Mulțumim! Partea aceasta a fost relaxantă pentru interpreți, așa că am înregistrat un echilibru. Și trecem la ultima intervenție a domnului Jason Anderson, șeful pentru politica europeană în domeniul climei și al energiei din Biroul pentru Politici Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc să văd cum se vor descurca interpreții cu discursul meu. E o mare plăcere să pot participa la audierea de astăzi. Întrebarea cu care se confruntă Parlamentul acum, cea legată de aceste reduceri până anul 2020 trebuie să fie luate în considerare următoarele pentru a da un răspuns. În primul rând, să se ajungă la reduceri mai mari decât necesar, astfel încât să evităm modificări ale crimei periculoase. Și o altă întrebare ce se poate spune pentru sau împotriva unei asemenea ținte. Primul răspuns e următorul. Pentru a nu depăși ținta de 2 grade, am auzit ce au propus la IPCC și anume acel prag de 20-30%. Ambițiile pentru anul 2020 ne pun spre o țintă de 3 grade și aceasta ar fi una dezastruoasă. Europa nu trebuie să uite că nu ne jucăm cu celelalte țări, ci e un lucru foarte important. Luptăm pentru supraviețuirea planetei noastre și acest adevăr trebuie să ne conducă în ceea ce privește intensificarea eforturilor noastre. Apoi, despre rolul țintelor. Uh, vorbeam că în anul 2009 cifrele erau altele decât cele de acum și s-a spus că criza economică nu ne va duce pe cărarea pe care ne aflam interior și, eh, anterior și că acum există 2,23 gigatone de carbon. Se pare că oricum vom ajunge la țintele propuse și nu ar trebui să cădem într-o asemenea capcană. Politicile și măsurile luate trebuie să țină cont de următoarele. În primul rând, trebuie ca prin sistemul de emisii să se ajungă la o situație mai favorabilă în ceea ce privește emisiile de carbon. Creditele offset, cele internaționale, sunt cele care au dus la o descreștere a eforturilor interne în acest sens. Prețul carbonului e din nou un factor important și acesta nu a fost îndeajuns luat în considerare în politicile europene. Politica de, energie eficien, de eficiență energetică, cea revizuită, va trebui să aibă anumite clauze care să fie obligatorii ținta pentru energii regenerabile, diferitele obiective sau cele în ceea ce privește economisile în diferite sectoare. Toate acestea ne arată ce se întâmplă cu toate țintele politice în, Uni- țintele politice în Uniunea Europeană. Ținta de 30%, pro sau contra. Am auzit de creșterea de prețurilor, s-a auzit și faptul că Uniunea Europeană e deja un lider în acest uh, sector, însă adevărul e următorul. Există puține sectoare din Uniunea Europeană care intră în competiție cu exteriorul în ceea ce privește aceste politici. Aceste câteva sectoare se bucură de anumite avantaje în acest sens. Singur punct important e următorul. Dacă aceste emisii trebuie văzute ca o povară sau ca pe o posibilitate. Acestea ar trebui să ducă la crearea unei noi economii, una durabilă. Programul Națiunile Unite au publicat un raport în ceea ce privește o economie ecologică și s-a arătat cum se poate ajunge la creștere și ocupare, totodată reducând și costurile. Săptămâna trecu- lunea trecută, ministrul sănătății în Germania a vorbit despre viitor și că viitorul ni-l construim singuri. Vorbim practic de un cerc vicios între investiții și emisii. Și aici trebuie să se țină cont și de PIB și de ocupare. Vorbim de un nou val al industrializării și al investițiilor. Un institut a uh, vorbit despre investițiile de care e nevoie în ceea ce privește energiile regenerabile. E nevoie de un cadru politic credibil care să ducă la decarbonizare. O rețea europeană a făcut un alt studiu în ceea ce privește industria cimentului, oțelului și hârtiei în octombrie anul, anul trecut. Prin toate acestea s-a demonstrat că e nevoie de investiții și investițiile vor veni tocmai din partea Uniunii Europene. Deși un cel mai ambițios în ceea ce privește mediul nu e suficient, e un pas foarte important pentru viitor. Unii spun că Uniunea Europeană riscă să își depășească prea mult competențele, însă dovezile ne spun exact contrariul. Conform modelului Comisiei în ceea ce privește impactul asupra PIB, Europa trebuie să se mute spre ținta de 30% pentru a se alinia cu celelalte economii dezvoltate, cum ar fi China și India. Vom înțelegem că e nevoie să facem mult mai multe și să nu ne limităm la ceea ce se face acum pentru a progresa. E nevoie de noi capacități de energie, energie regenerabilă. Investițiile sunt de asemenea un punct foarte important. 11, peste 11 miliarde de euro vor fi investite în uh, autovehicule alternative, tocmai pentru a se ajunge la aceste ținte. Toate acestea ar juca un rol foarte important pentru viitor, dar e nevoie de o motivare puternică, și anume ținta de 30%. În concluzie, întreb acest Parlament dacă va fi motivat de frică sau de oportunitate se va lăsa intimidat sau va face ca în noiembrie anul trecut, când au fost foarte hotărâți în ceea ce privește ținta de 30%. Evenimentele recente din Africa de Nord pentru mine transmit două mesaje importante. În primul rând, dependența noastră de combustibil fosil este tot mai periculoasă. Prețurile sunt tot mai mari, astfel încât analizele noastre făcute anul trecut sunt deja depășite. Investițiile și energiile regenerabile sunt mai importante ca niciodată. Și un al doilea mesaj e o mare inspirație pentru mine. Oamenii normali au făcut față armatelor cu nimic altceva decât cu mâinile goale. Parlamentul European are acum ocazia să arate următoarele procesul democratic pentru care lupta atâția poate să fie atins și poate să dea tonul în ceea ce privește catastrofa legată de mediu. Vă mulțumim! S-a încheiat a doua rundă, am auzit alte argumente din toate direcțiile, trebuie să spun, așa că ajungem acum la întrebări. Karl Heinz Florence are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă am înțeles corect, cel puțin ceea ce s-a spus în ultima rundă, atunci industria europeană ar putea deja să deschidă șampania în această seară, pentru că dacă se cere, acest, se cere această țintă de 30%, aceasta va avea până la urmă un efect pozitiv. Asta am înțeles din prezentările celor două doamne. Și asta am înțeles și de la cercetătorii germani care au vorbit astăzi în limba engleză. Eu aș dori să întreb, să întreb, să întreb ceva pe domnul, pe doam, să întreb ceva pe doamna Egar. Și anume, și noi în Parlament venim cu propuneri, mă refer acum la ținta de pe mine mă interesează următoarele. Eficiența. Dacă în, caz, în cazul eficienței e nevoie de măsuri obligatorii sau nu. Fiecare din această comisie știe că eu mă ocup de transpunerea legislației în statele membre în ceea ce privește clima. însă nu știu dacă voi putea primi astăzi răspuns la întrebările pe care le-am pus. Da, spune domnul președinte, ne avem voie să vorbim aici în orice limbă. Puteți să vorbiți și limba spaniolă, dacă doriți. Am încercat să fac acest lucru în Germania, însă nu cred că o să-l mai fac. Bine, atunci... Doamna Westerland. Eh, Vă mulțumesc. Atunci am să vorbesc în limba suedeză. Am câteva întrebări. Mai întâi pentru domnul Egert. V-ați început prezentarea afirmând că reprezentați o industrie care vrea să-și asume această provocare de a-și reduce amprenta energetică. Cum aveți de gând să faceți acest lucru concret? Puteți să-mi spuneți ce credeți despre afirmație domnului Grab, care vorbea despre mutarea emisiilor sau despre rambursarea taxei uh, carbonului sau despre o, o, o, o taxă aplicată la uh, import? Altă întrebare. Am uit uitat cine a vorbit despre acest lucru, la doamna Jensen. Orice reducere a emisiilor este bună pentru sănătate. În ce privește motoarele cu combustie. Spunem că vrem să reducem dioxidul de carbon, însă atunci când reducem dioxidul de carbon, se emit mai multe uh, mini-particole în atmosferă. Deci, cum putem să avem un impact cât mai mare asupra sănătății, un impact pozitiv uh, cât mai mare asupra sănătății, uh, reducând dioxidul de carbon? Care, care este nivelul până la care trebuie să reducem? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am auzit deja care sunt avantajele țintei de 30%, care vor fi efectele asupra sănătății, asupra locurilor de muncă. E într-adevăr o chestiune socială și trebuie să se țină cont de aspectul climatic. Îi mulțumesc domnului Hartz, Heinz Florence pentru cele spuse și vreau să-i întreb pe experți următoarele. În primul rând, ce efecte ar avea o legislație mai strictă în ceea ce privește eficiența energetică în Uniunea Europeană. Ce avantaje ar avea aceasta? Și apoi, acelea, aceeași întrebare în cazul energiilor regenerabile. Am și o întrebare pentru comisie. Cât de obligatorie poate fi făcută această țintă de 30% în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Elisabeta Argentina are cuvântul. Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor experților noștri. Aș vrea să întreb pe reprezentantul Eurofer dacă este de acord cu ce a fost spus înainte în ce privește locurile de muncă. Căci, din câte știu eu despre această foaie de parcurs, se vorbește despre o compensare între locurile de muncă pierdute și cele nou create. Se vorbește despre niște cifre foarte entuziasmante, de 2 până la 6 milioane de locuri de muncă noi create în Europa și vreau să știu dacă sunteți de acord cu această analize și apoi vreau să-l întreb domnului Anderson. Eu am senzația că există două abordări diferite, Europa pe de o parte și restul lumii pe de altă parte. Uh, noi avem o, strategie de obiective obligatorii, pe când restul lumii finanțează noi tehnologii, finanțează cercetarea și dacă noi lăsăm, uh, renunțăm la industria tradițională și avem mai degrabă economia serviciilor, nu credeți că vom avea un deficit apoi de tehnologie și până la urmă nu o să mai avem în ce să investim? Vă mulțumesc! Domnul Eichhut, vă mulțumesc! Câteva întrebări scurte, mai întâi pentru domnul Egert. Ați vorbit mult despre faptul că modelele comisiei sunt eronate dați, ați putea să dați mai multe detalii, cel puțin pentru un exemplu, mai, mă, mă interesează mai mult uh, mutarea uh, emisiilor spre alte părți ale lumii, această scurgere de carbon. Deci dumneavoastră ne-ați spus că modelele de evaluare ale comisiei sunt total eronate, deci vă rog să precizați această idee. Și pentru doamna Dixon, dacă așa de mulți investitori fac parte din grupul dumneavoastră, știu că s-a spus că China uh, era pe primul loc în ce privește sustenabilitatea investițiilor. Vreau să știu ce impact are uh, un asemenea uh, clasament pentru politica de investiții a membrilor uh, corporației dumneavoastră. Puteți să-mi spuneți care țări au uh, uh, beneficii cumulate uh, care dintre țări au beneficii cumulate mai mari? Ați vorbit și despre uh, planul cincinal al Chinei și faptul că s-au inclus obiective concrete de reducere a emisiilor în el. Și vreau să știu cum uh, judecați dumneavoastră acest plan de dezvoltare economică pentru următorii cinci ani uh, în China față de uh, negocierile la nivel internațional pentru uh, a lupta împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc. Ultimele întrebări din partea doamnei Hasi. Vă mulțumesc. Afirmațiile făcute de domnul Egert erau contradictorii cu ce a spus domnul Grab. Și de aceea tare mi-aș dori ca domnul Grab să ne spună care este părerea sa despre ce a spus domnul Egert. Um, Dixon, uh, da, Sandrine uh, Dixon, ați spus următoarele, că din organizația dumneavoastră fac parte lideri în business. Vorbeați de bănci, de societății de asigurare, toate acestea nu sunt uh, societăți care produc, care produc materie primă, ci vorbeați de industrie în alte sectoare. Ați vorbit și de firme care sunt din afara Europei și care sunt implicate și vrem să știm care sunt legăturile între industria care de a face cu materii prime și cea care nu se ocupă de acest lucru. Pe de o parte, ați spus că creditele au dus la o nereducere a emisiilor, adică sistemul nostru nu a dus la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Dar domnul Turner, în runda dinainte, a spus că uh, aceste investiții au fost uh, importante și s-a vorbit despre energia nucleară. De aceea aș dori să aud mai mult în acest sens. Și ajungem acum la concluzii. Începem cu domnul Axel Eger, două-trei minute și apoi pe rând. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Prima întrebare a venit de la doamna Vestlund privind uh, propunerile noastre. Ce pași propunem noi? și ca să răspund și la câteva comentarii făcute de alți membri. Industriile care consumă multă energie au redus deja destul de semnificativ și au redus destul de semnificativ emisiile din 1990 uh, până în 2020 vom fi redus mai mult de 40%. Asta e mai mult decât cere IPCC-ul. Cine altcineva a mai făcut asta? și probabil suntem singurii care mai concurăm la nivel internațional. Așadar, în ce privește oțelul, industria oțelului, ce a spus uh, domnul Jensen, de asemenea în legătură cu întrebarea doamnei Jensen, industria oțelului uh, și alte industrie deja a, ar avea niște tehnologii uh, inovatoare și... Dar raportul pe care l-ați uh, invocat nu spune acest lucru. Aceste tehnologii inovatoare nu vor fi disponibile mai devreme de 2025-2030. Poate unele vor deveni mai disponibile mai devreme, dar va fi nevoie în continuare de stocare de carbon, de emisii de carbon și va fi nevoie de infrastructură din partea statelor membre. Știți ce probleme enorme prezintă acest lucru și evident trebuie să fie eficiente din punct de vedere al costului. În ce privește măsurile pe care le propunem, în special propunem să existe o creștere substanțială și o susținere substanțială în cercetare și dezvoltare prin faza pilot până în faza de dezvoltare, dar și o împărțire a riscului de management, a managementului, risc, managementului riscului, mă scuzați. Dacă avem uh, un proiect de 500 de milioane de euro, cine ne face, uh, cine împărtășește riscul cu noi? față de alte sectoare, aș vrea să întreb pe toată lumea care se află aici în sală. Există alte tehnologii mai bune? Le vestul noastră? Dacă da, dați-ne-le și nouă și o să vedem dacă sunt eficiente și noi le vom aplica. Dați-mi tehnologia, dacă o aveți. Asta a fost întrebarea, prima întrebare. Apoi, eh, întrebarea privind eh, taxele la export și rambursările la export. Eh, unii membri poate nu sunt de acord, dar cei mai mulți dintre membrii organizației noastre spun că acesta nu este un instrument eh, funcțional pentru că ne va crea mari probleme cu țări terțe și va fi de asemenea dificil să stabilim limitele. Eh, dacă impui taxe de export sau de import sau uh, rambursezi o anumită sumă pe tona de oțel, ce faci cu mașinile? Într-o mașină sunt 500 de kilograme de oțel. Atunci pui taxe și pe mașină uh, care e făcută din oțel? Deci uh, toate lucrurile astea trebuie bine gândite. Noi nu suntem complet împotriva unor măsuri de ajustare, dar numai adițional față de certificatele gratuite. Apoi, întrebarea doamnei Gardini în ce privește crearea de locuri de muncă. Sigur, pe de o parte vor fi câștiguri, pe de altă parte se vor pierde locuri de muncă, dar în 9 ani se vorbește între un milion și șase milioane de oameni. Dar de unde o să obținem noi atâția oameni calificați? Deja avem mari probleme să obținem suficienți angajați calificați. Apoi, domnul Ecort începește scurgere de carbon. Aici ar trebui să fiu mai precis. Modelele comisiei folosesc uh, rata de 100% la preț, deci de transmitere 100% a costurilor. Asta sigur că nu se poate aplica la un sector ca nostru care are risc de uh, scurgerea uh, carbonului. Dacă aș putea să transmit 100% costuri n-aș mai fi și nu m-aș mai plânge de nimic. Deci n-aș mai avea această problemă. Mulțumesc. Președintele, în regulă? Mulțumesc foarte mult. Scuze că vorbesc foarte repede. Slow down this time. First of all, we do agree that the energy intensive industry. În primul rând, suntem de acord că industriile care consumă multă energie au făcut eforturi de reducere a emisiilor și în niciun caz membrii pe care îi reprezentăm noi vor să intre în conflict cu aceste industrii care consumă energie în mod intensiv. Mulți dintre ei sunt, fac parte dintre aceste industrii. În ce privește acei membri care sunt dependenți de materii prime și care nu sunt? Unii dintre membrii noștri sunt foarte dependenți de materii prime. Shell sau uh, Simex. Noi le cerem acestor companii să-și schimbe complet modelul de afaceri, diferențele. Diferența este că ei sunt dornici să evolueze în acea direcție și Asta cred că e lucrul cel mai important. Haideți să vorbim despre acele companii care sunt dependente de resurse naturale și care, de exemplu, ca Nissan Renault, vor fi dependente și de faptul că prețul oțelului va crește. Toți înțeleg că va fi dificil, că lucrurile vor fi dificile pentru aceste industrie și de aceea sunt dispuși să creeze mecanismele care să ajute companiile care au cele mai mari, cele mai mari dificultăți la nivel european. Și ne întoarcem la comentariul domnului Grab, pe care aș vrea să-l susțin, și anume că avem nevoie de o soluție pentru acele industrii care vor fi cele mai afectate. Dar, în același fel, nu ar trebui să ne uh, uh, îngustăm viziunea și să vorbim numai despre aceste industrii și să nu mai vorbim și despre alte tipuri de companii care sunt gata să își asume provocările și riscurile. Unele riscuri întrebarea se pune dacă aceste riscuri vor fi asumate de toate sectoarele. Cu siguranță vor fi dificultăți în sectorul transporturilor și trebuie să examinăm și alte domenii în care aceste riscuri pot fi asumate, electrificare și sigur mai sunt și alte soluții. În sectorul energetic E clar că unii dintre producători bazați pe energii, pe combustibil fosil, trec la alte forme de combustibil. Uh, furnizorii de energie, de asemenea, se uh, orientează spre alte tipuri de furnizare. Sigur, trebuie să ne uităm și la ce doresc să facă statele membre și sunt foarte de acord cu doamna Florence și de asemenea cu domnul Gâț că trebuie să avem legislație obligatorie în cazul eficienței energetice, dar și în ce privește discuțiile noastre privind energiile regenerabile. Întotdeauna am știut în Europa că măsurile voluntare nu au funcționat și, prin urmare, legislație obligatorie mult mai eficientă în a produce schimbarea de mediu și investiții în tehnologii cu emisii reduse de carbon. Începește întrebarea domnului Eckhart uh, legat de investițiile chinezilor, care sunt numărul 1. Așa este. Nu numai că asta a schimbat piața investițiilor, nu numai că investitorii s-au uitat la China ca uh, la cel mai bun loc unde să-și placeze investițiile, dar cu planul cincinal pe care l-au ei și cu uh, creșterea fondurilor publice, sectorul privat consideră că acum China este noua piață cu emisii reduse de carbon. Deci, iată că trebuie să continuăm să demonstrăm spiritul de lideri și mulți dintre noi au spus că Trebuie să ne uităm la niște ținte foarte puternice legate de uh, un sistem de uh, comercializare a emisiilor foarte puternic, care să crească prețul carbonului, dar să ne ducă și în direcția cea bună. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, vă rog! Um, mulțumesc, domnule președinte! Apropo de o declarație pe care am făcut-o despre schimbările climatice și sănătate. Dacă reducem cu 100%, nu este adevărat că e neapărat bine pentru sănătate, dar atunci când spun când orice fel de măsură de luptă împotriva schimbărilor climatice este benefică pentru sănătate, da, poate să nu fie adevărat tot timpul, pot să existe scenarii în care să nu fie neapărat uh, uh, benefic. De exemplu, dacă vrem să avem mai multă eficiență energetică și construim uh, blocuri foarte înalte, s-ar putea ca persoanele care uh, sunt obligate să locuiască la um, altitudini mari să aibă probleme respiratorii, de exemplu. Deci avem poate un uh, imobil uh, eficient din punct de vedere uh, al consumului de energie, dar pot să existe probleme legate de sănătate. Dar dacă vom avea o economie cu emisii reduse de carbon, asta înseamnă poate și orașe mai verzi, locuri de muncă mai uh, sănătoase și de aceea spun că per ansamblu contribuțiile, uh, consecințele mă scuzați, sunt pozitive. Eu una nu sunt expert, dar e adevărat că raportul Comisiei nu a, abordează um, chestiunea pusă de doamna deputat și apropo de țările care ar avea cel mai mult de beneficiat dacă am ajunge la un plafon de 30% pentru reducerea emisiilor, Germania, Polonia, Italia ar fi printre principalele țări beneficiare, pentru că au o densitate mare a populației și chiar și țările din imediata lor vecinătate ar avea de câștigat dacă s-ar reduce uh, mai mult emisiile, precum și țările mai mici, ca Luxemburgul, ar avea de uh, câștigat. Mulțumim! I think the, uh, one question was asked... Domnule Anderson, mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit dacă sistemul ETS nu ajută la uh, reducerea emisiilor. Cred că important e să vedem exact care a fost motivul pentru reducerea emisiilor în trecut. E adevărat că începem să vedem o îndreptare în direcția potrivită, însă efectul per total este minim. În primul rând, în ceea ce privește nivelul de credit în sistem, este acum la un nivel destul de înalt, pentru că de acum înainte să putem să observăm o creștere a emisiilor. Și asta dacă vorbim de credite offset. Noi am estimat cam 4, ca, că în jur de 40% din acest credit off se duce la creșterea emisiilor în alte părți. Efectul până acum a fost marginal în cadrul sistemului ETS. Dacă calculăm cât credit este disponibil, atunci unele studii ne spun că abia în 2017 vom putea să vedem aceste reduceri. Prețul carbonului pe care îl avem acum e din, nu e din cauza balanțului cre, echilibrului creditelor pe care le avem acum, ci din, caz, din cauza viitoarelor politici în ceea ce privește carbonul. O a doua întrebare la care aș dori să răspund este cea care are de a face cu reducerile din Europa în comparație cu celelalte din celelalte țări. Obiectivele obligatorii ale Uniunii Europene prin intermediul țintelor sunt un instrument foarte important în ceea ce privește reducerea emisiilor în mod direct sau indirect. Este o abordare similară cu altor țări. Însă e clar că Europa trebuie să investească și în cercetare, nu doar să se folosească de aceste ținte. Au existat diferite studii făcute pentru diferite companii capital, în care se vorbea, aveți nevoie de cercetare sau de ținte pentru a avansa. Răspunsul a fost că e nevoie de ambele lucruri. Însă cel mai important pentru ei nu era cercetarea, ci erau tocmai aceste ținte pe piață. Niște ținte stabilite care pur și simplu să le introducă tehnologiile pe piață și acest aspect are de-a face cu ce s-a discutat în ceea ce privește viitorile tehnologii. Dacă trebuie să așteptăm anul 2025-2030 pentru că aceste tehnologii să apară pe piață. Știm că întâi trebuie să parcurgem un adevărat traseu până vom ajunge la aceste tehnologii nu vor fi, nu vom vedea aceste tehnologii în 2025-2030. Am auzit ce s-a spus despre prețul carbonului și nici măcar nu ne apropiem de acea țintă. Și în ceea ce privește negocierile internaționale și planul Chinei pe 5 ani. La Cancun am văzut prima oară cum arată acest angajament și cum a fost el inclus în cadrul ONU. A fost un pas. Însă, diferența este foarte mare de proiectul care există și de ce e nevoie să se facă în practică. Discuția pe care o ducem ar trebui să se axeze pe o îmbunătățire a încrederii, în primul rând. Atunci când țări, cum ar fi China, regiuni ca Europa, îl au țeluri mai ambițioase, atunci se poate ajunge la niște acorduri obligatorii. Mulțumim, spune domnul președinte. A fost și o întrebare pentru... Domnul Grob. Pentru domnul Grob, da, mi s-a spus despre diferențele în modele. În primul rând, Organizațiile care au de-a face cu strategii pentru mediu au o abordare diferită față de cea a Comisiei. S-a ajuns la rezultate cât de cât similare. Nu știu care sunt motivele pentru diferențe, însă nu cred că acesta e subiectul cel mai important, pentru că aceste modele ne arată doar ce s-ar întâmpla în caz că și lipsesc mai mulți factori de aici. Realitatea e că sunt pași care sunt făcuți. Nu pot să cred cifrele pe care le-am auzit, cele menționate de domnul Egert, incluzând certificatele gratuite. Dacă industriile, cum ar fi cea oțelului, nu ajung să realizeze că vor avea de-a face cu prețul real al carbonului, atunci aici intervin două chestiuni și anume e nevoie de o ajustare în ceea ce privește certificatele gratuite și acestea să fie aplicate nu doar materiilor prime, ci și pe parcursul transformării acestora până se ajunge la mașini, de exemplu. Cel mai ușor mod de a stopa e ceva e să fie făcut pentru tot în același timp. Astfel, dacă luăm o parte din bunurile implicate astăzi în discuție și spunem că trebuie să se înceapă doar cu cele mai afectate și dacă prețul carbonului crește mult mai mult, atunci să fie implicate și celelalte. Însă, în alte sectoare, acest impact este foarte mic față de ce se va întâmpla în sectorul cimentului sau al oțelului. Nu se pot cere compensații la graniță pentru costuri care nu au fost până atunci implicate. Trebuie să se ia o decizie dacă vorbim de măsuri la graniță, pentru că acestea sunt cele care țin de Organizația Mondială a Comerțului, ea le reglementează și trebuie să existe o discuție în acest sens pentru o ajustare la graniță. Cred că important e aici să ținem cont de acel prag de 30% și în ceea ce privește ajustarea la graniță s-ar ajunge la profituri de mai multe miliarde de euro. Trebuie ținut cont de aceste informații. Și acum, uh, Igor, ai uh, două minute, probabil îți vor ajunge doar să ne spui mulțumim, dar ai cuvântul. Îți mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Va fi un, un discurs lung de mulțumire, două minute. Nu. Ce aș vrea să spun acum este ce o să facem de acum încolo. E foarte clar, date fiind toate informațiile pe care le avem și chiar vreau să mulțumesc tuturor participanților pentru contribuții Ehm, pentru că vedem și care sunt eh, datele științifice, dar și care sunt eh, pozițiile diferitelor ONG-uri. Este foarte clar că în raport, în cele din urmă, ne vom asigura să combinăm toate aceste poziții și să avem un acord cât mai bun ca Parlament și o majoritate ca să ne asigurăm că la Consiliu dezbaterea va fi influențată și de noi. Aș vrea să mulțumesc de asemenea foarte mult pentru informațiile date de la nivelul statelor membre, pentru că, evident, este foarte important să știm ce stat face mai mult sau mai puțin, care trebuie să fie compensat prin politicile de coeziune și mai departe. La fel și începește nivelul industrial. Am ascultat îngrijorările exprimate de domnul Eckhart și trebuie să ne asigurăm că avem uh, un uh, mix de politici echilibrat și profesorul Grab a spus foarte clar că avem nevoie de prețul carbonului politici eficiente și eficiență în energetică, toate acestea combinate și susținute prin politici coerente. Dați-mi voie să spun un lucru foarte clar. Combinația de certificate gratuite și apoi politici de ajustare la frontieră nu face parte dintr-un astfel de echilibru bun. Deci nu o să scriu așa ceva în raport foarte clar, să, să fie foarte clar acest lucru. Ce o să facem? O să, doamna Iordan și cu mine vom publica două rapoarte diferite, unul pe Envi, unul pe ITRE și după aceea martie și aprilie vor fi luni în care se vor face amendamente și amendamente de compromis. Va fi o audiere adițională la ITRE pe 17 martie organizată de ITRE, deci participați și la aceasta și să avem argumente și mai multe și apoi vom vota, sperăm, ce am vrea la sfârșitul lui iunie, chiar înainte de summitul Consiliului și de încheierea președinției maghiare. Cum spunea și reprezentantul președinției, va fi un consiliu important. Mulțumesc și încă o dată. De data aceasta am depășit un pic cele două minute. Excelent! Am avut șapte experți invitați astăzi, lucrurile au descurs foarte bine în ultimele ore. Am auzit foarte multe informații pentru rapoartele noastre și pentru a putea lua o hotărâre politică. Eu sunt de părere că 20% și scenariul de business as usual pentru Europa este cel mai bun până în anul 2020. În Parlament trebuie să urmărim această linie foarte ambițioasă pe care ne-am propus-o. În ceea ce privește instrumentele, va trebui să fim foarte atenți să discutăm această temă, pentru că conceptul Uniunea Europeană 2020 vorbește despre o piață durabilă. Trebuie să se țină cont și de aspectul durabil, dar și de cel inteligent și am auzit astăzi diferite argumente. Sunt convins că Comisia Envi și Comisia pentru Industrie vor reuși să facă demersuri în acest domeniu și că apoi vom putea să prezentăm părerile noastre în plen. Le mulțumim foarte mult uh, experților, europarlamentarilor și tuturor celor care ne-au ascultat. Reuniunea este închisă. Mulțumesc!